ladies and gentlemen, we could take our seats. Domnilor și domnilor, dacă puteți să, să luați loc. I'm going to wait for Mrs. Thun. Thank you. Vă aștepta să se așeze și doamna Thun. Um, good afternoon and welcome back to the... Bună ziua și bine ați revenit la Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. Îi doresc un bun venit călduros Comisarului pentru Piața Internă, Industria, Antreprenoriat și IMM-uri, Elisbeta Biencovska. Vă mulțumesc pentru prezență, bine ați revenit în sânul acestei comisii. Chiar înainte să începem, aș vrea să vă anunț că avem un nou membru, domnul, uh, domnul Mihai Țurcanu. Sunt uh, foarte bucuroasă să vă urez bun venit uh, din partea PPM um, din România. Noi lucrăm foarte din greu în cadrul acestei, acestei comisii. Trebuie să țineți pasul cu noi, în special cu femeile din această comisie. Scopul uh, ședinței din această dupămasă este cel de a discuta progresul pe programul de lucru al Comisiei și diverse inițiative viitoare, un schimb de opinii cu privire la dosarele legislative care au fost deja prezentate, fie de colegiul trecut, fie de colegiul prezent al comisarilor, de asemenea proiectele pentru, și prioritățile pentru 2015. Cred că acesta este cel de-al cincilea schimb de opinii pe care îl avem cu uh, Comisia. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă voi da 10 minute acum pentru prezentarea dumneavoastră, după care va avea loc schimbul de păreri. Doamna Biencovska. Doamna președinte, stimați membri, vă mulțumesc că m-ați invitat la acest dialog structurat. Sper că vom continua să colaborăm și să rămânem în contact uh, în anul acesta, dar și în anii care urmează, deoarece avem foarte multe lucruri de făcut. Dați-mi voie să um, vă explic despre ce voi vorbi în discursul meu introductiv. În primul rând, strategia pentru piața digitală unică, ce a fost adoptată acum câteva ore de Colegiul Comisarilor, după care vă voi da câteva detalii cu privire la această strategie pentru piața internă, modul în care ne gândim la construirea acestei uh, strategii, după care mă voi ocupa de câteva dosare în curs. Să începem cu piața digitală unică, pachet adoptat în această dimineață. Acesta a fost rezultatul unui efort intensiv um, coordonat de colegul meu Andrus Ansip și uh, biroul meu a s-a implicat în uh, acest, uh, acest efort. Sunt mulțumită de rezultat, însă e vorba în continuare de o strategie căreia îi vor fi asociate o foaie de parcurs și diverse alte măsuri concrete care trebuie puse în aplicare. Știu că această strategie va fi în beneficiul consumatorilor și al mediului de afaceri și pentru crearea de locuri de muncă. În momentul în care va fi pusă în aplicare, va permite Europei să-și valorifice potențialul digital, care deocamdată nu este folosit la capacitate maximă. Există numeroase chestiuni care cu siguranță vă vor interesa. Deocamdată e vorba de normele transfrontaliere pentru consumatori și mediul de afaceri, tranzacțiile transfrontaliere online, fac uh, obiectul unor norme diferite de la stat la altul. 35% din statele membre nu știu exact ce norme trebuie să aplice în cazul comerțului transfrontalier, așa că de multe ori aleg să nu vândă deloc. Deci, consumatorii au mai puține uh, variante la dispoziție și prețurile astfel sunt uh, mai mari. Această propunere va oferi un cadru normativ obiectiv pentru tranzacțiile online, un cadru clar și, de asemenea, va permite armonizarea normelor naționale pentru comerțul de bunuri tangibile. Am discutat aceste lucruri și le vom discuta în continuare cu comisarul Ansip și doamna Eurova. De asemenea, vorbim și despre drepturile consumatorilor la nivel european și încercăm să avem o abordare echilibrată. De asemenea, vrem să combatem blocarea nejustificată a locurilor de muncă, discriminarea consumatorilor din punct de vedere al naționalității sau al um, țării de reședință. S-a analizat um, modalitățile de a combate această discriminare. E vorba de articolul 20 din directiva noastră. Eu și serviciul meu am fost uh, responsabil de următoarele chestiuni consumatorii și mediul de afaceri s-au săturat de posibilitățile limitate și de calitatea redusă. Am lucrat cu toții pe aceste chestiuni pe, în cadrul foii de parcurs pentru 2013 și am avut rezultate foarte bune, dar nu am rezolvat toate problemele. Discutăm în continuare cu operatorii uh, poștali avem nevoie de măsuri suplimentare pentru a asigura transparența prețurilor și pentru a reflecta costurile reale. Vom lansa, deci, o consultare publică și vom face o evaluare de impact atot cuprinzătoare. Această consultare publică începe astăzi. De asemenea, Colegiul va trimite o declarație de obiecții în cazul Google și ne vom ocupa și de alte platforme de folosirea datelor uh, colective, de asemenea transferul acestor date de pe o platformă la alta și legătura dintre platforme și IMM-uri. Există numeroase aspecte pe care însă nu le cunoaștem suficient de bine, deci trebuie să le explicăm și părților implicate ceea ce facem. De asemenea, ne ocupăm de guvernanța electronică. Credem că nu are rost să încurajăm mediul de afaceri să se digitalizeze atâta vreme cât autoritățile administrația nu se digitalizează. Trebuie să ne asigurăm că companiile pot să găsească toate informațiile de care au nevoie într-un singur loc și că accesul la acestea se va putea face mult mai ușor decât se face în prezent. De asemenea, trebuie să ajutăm mediul de afaceri să facă tranziția către era digitală E vorba inclusiv și de industrie. Săptămâna viitoare voi um, vorbi cu Consiliul și Parlamentul și voi um, stabili câteva, voi da câteva sugestii despre cum putem să facem această tranziție. Agenda pentru implementare, pentru punerea în aplicare a acestei strategii este una foarte ambițioasă, dar în același timp necesară. Cel de-al doilea punct, strategia cu privire la piața internă, aceasta va fi lansată probabil în noiembrie anul acesta. După șase luni de mandat, sunt um, foarte sigură că piața internă încă nu este complet valorificată. Am vorbit despre bariere, despre restricții, despre ineficiență, despre problemele cu care se confruntă companiile și uh, profesioniștii noștri. Așa că trebuie să găsim o soluție. Examinăm uh, difer- principalele probleme cu care se confruntă piața internă, ascultăm aproape în fiecare zi părerea părților implicate. Aproape în fiecare zi mă întâlnesc cu reprezentanții IMM-urilor, cu consumatori. Abordarea noastră cred că trebuie să fie una extrem de practică, concretă și inclusivă. Deocamdată, nu pot să vă dau foarte multe detalii despre această strategie, însă aș vrea să mă concentrez pe trei aspecte pe care trebuie să le abordăm. În primul rând, trebuie să le oferim uh, profesioniștilor și antreprenorilor o mai mare libertate să-și ofere serviciile la nivel european. Anul trecut, câteva state membre au efectuat o evaluare a anumitor profesii reglementate. Trebuie să vedem cum putem face progrese în acest domeniu. Știm că există anumite state membre care au 300-400 de profesii reglementate acest număr diferă de la un stat la altul. De asemenea, trebuie să asigurăm libertatea de inovare pentru antreprenori, noi modele de afaceri. De asemenea, trebuie să găsim modalități ca aceste noi modele de afaceri și noile produse să își facă loc pe piață foarte repede și să ne asigurăm că facem acest lucru fără să afectăm protecția consumatorilor sau să ridicăm impozitele. De asemenea, trebuie să creăm oportunități pentru mediul de afaceri, pentru companii, pentru servicii furnizorii de servicii la nivel european se confruntă cu foarte multă birocrație atunci când doresc să-și ofere serviciile la nivel transfrontalier. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că consumatorii sunt tratați așa cum trebuie de către companii. De multe ori se face discriminare pe baza naționalității sau pe baza țării de reședință. Anumite companii practică prețuri diferite în funcție de țara de proveniență a consumatorilor. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că licitațiile publice sunt exploatate așa cum trebuie și valorificate și să ne implicăm mai mult în punerea lor în aplicare. Deci, licitațiile publice și punerea în aplicare a regulamentelor sunt cuvintele cheie. Sunt uh, sigură că nu putem să petrecem prea mult timp negociind tot felul de propuneri, iar apoi să vedem cum se blochează la punerea în aplicare. Trebuie să ne concentrăm deci pe a, această, această dimensiune a punerii concrete în aplicare. Trebuie să ne asigurăm de o punere corespunzătoare în aplicarea regulamentelor. Și trebuie să vedem care sunt sectoarele cele mai afectate de o implementare defectuoasă. De asemenea, să avansăm pe recunoașterea reciprocă a bunurilor. În acest domeniu nu sunt implementate așa cum trebuie normele europene și sunt diverse probleme. Trebuie ca această punere în aplicare să fie mult mai bine țintită și să avem o politică clară legată de cazurile de încălcare. S-a început un dialog între Parlament și serviciul meu cu privire la licitațiile publice, directiva cu privire la calificările profesionale. E vorba de acest control al procesului legislativ, care cred că este o practică excelentă ce trebuie continuată. De asemenea, ne gândim să ne regândim politica de punere în aplicare care ar putea fi un instrument foarte util. Trebuie să dăm prioritate plângerilor, cazurilor de încălcare și așa mai departe. Există, în cadrul serviciului meu, 115 cazuri în curs. 42 cu privire la servicii, 41 cu privire la uh, bunuri, dar în general numărul cazurilor depășește 100. Trebuie, deci, să dăm curs celor prioritare. Și foarte pe scurt acum, cu privire la dosarele în curs, vă voi uh, vorbi despre șase propuneri care sunt deja pe masă Mă bucur de acordul de săptămâna trecută cu privire la ECO, apoi um, piața internă. Comisia tocmai a oferit um, un uh, document de studiu. Vom um, oferi o evaluare suplimentară a costurilor. Sper că acest document va reprezenta o bază bună de plecare pentru discuțiile viitoare. Mă bucur că IMCO sprijină această propunere și că dorește reluarea trialogului cu Consiliul. În ceea ce privește armonizarea tehnică a dosarelor, am ajuns la un acord cu privire la cele trei componente ale acestui pachet și um, contăm pe sprijinul dumneavoastră, apoi practicile comerciare neloiale, Comunicarea de anul trecut oferă o foaie de parcurs foarte clară pentru viitor Vom uh, evalua toate aceste documente în lunile care urmează și uh, la sfârșitul anului acesta sau la începutul anului viitor vă voi prezenta concluziile și vom vedea dacă este nevoie de măsuri suplimentare. Sper că Parlamentul va continua să ne sprijine și, în cele din urmă, cu privire la proprietatea intelectuală, salut uh, contribuția IMCO cu privire la reformele în curs. Vreau să reiterez faptul că contez pe sprijinul dumneavoastră deoarece e nevoie de colaborare între instituțiile noastre. Trebuie de asemenea să tratăm la oaltă piața și industria, bunurile și serviciile și, și la asta mă refer când spun trebuie să lucrăm împreună. Aceasta a fost ideea principală care a stat la baza reorganizării direcției generale și cred că dacă avem această abordare vom ajunge să, la rezultatele pe care le dorim. Vom putea să avem o abordare mai țintită, mai practică și vom fi gata pentru punerea în aplicare a agendei digitale. Vă mulțumesc! I just thank you. Vă mulțumesc și uh, am dorit să rugăm pe doamna comisar să ne dea uh, suportul, not- notițele, dacă se poate. Da, uh, am mai schimbat pe parcurs, dar le putem uh, disemina. Bun, avem uh, o listă foarte mare de vorbitori, acum o listă lungă, vă rog să vă limitați la un minut pe intervenție. Mai întâi coordonatorii, iar apoi vor fi încă 15 vorbitori, deci vă rog foarte pe scurt și să dați cuvântul mai departe. Andreas? Stimat domnul președinte, nu am uh, notele. Uh, totuși pot să pun o întrebare? Da, aș vrea să fac trei observații. Doamna Biencovska, mai întâi uh, salut uh, implicarea dumneavoastră în guvernanța pieței digitale și în impulsionarea implementării. Ați spus că sunt mai multe proceduri în derulare. Uh, este important ca membrii Parlamentului să fie conștienți de procedurile împotriva unor țări, state membre și împotriva propriilor state membre. Uh, bineînțeles că sunt lucruri mai puțin neplăcute, însă e bine să existe o transparență profundă pentru a înțelege ce este piața digitală unică. Apoi, în al doilea rând, salut în acest context comentariile dumneavoastră cu privire la recunoașterea reciprocă a serviciilor. Aici nu am obținut informații de detalii cu, priva, cu privire la incidentele existente în acest domeniu. Iar apoi, cel de-al treilea punct, cred că trebuie să fim foarte concentrați în, uh, asupra puterilor de decizie pe piața unică, pentru că dacă există bunuri și servicii, până la urmă uh, piața digitală reprezintă doar un instrument care să ofere o bunătățire a situației pentru uh, producători și consumatori totodată. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste puteri de codecizie vor fi păstrate tocmai pentru a veghea asupra pieței uh, digitale. Gepard. Evelyn Gepard? Da, vă mulțumesc, uh, doamna Biencovska. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru că... Scuze? Mai întâi vreau să vă mulțumesc, doamnă Biencovska, pentru că în discursul dumneavoastră ați menționat un lucru pe care vreau să-l salut. Deci vreți să plasați accentul nu numai pe servicii, cât și pe industrie. Deci cele două merg mână în mână. Și cred că mai ales în uh, era uh, digi- digitalizării um, reprezintă un lucru important. Bun. Ați pus accentul și pe armonizarea necesară, mai ales în ceea ce privește um, contractele în vigoare. Și salut acest lucru. Apoi, dumneavoastră ați menționat foarte multe lucruri, serviciile online, e-commerce și alte elemente. Cum vreți să tratați toate aceste lucruri împreună cu ceilalți comisari competenți și eh, să includeți toate elementele într-un dosar general cu privire la eh, piața digitală și să existe o coerență eh, a politicii în acest domeniu, să nu existe o serie de dosare separate. Domnul Cascan Dura. Nu mă așteptam să-mi vină rândul așa de repede. Bună ziua, doamna comisar. O scurtă întrebare în câteva secunde. Aș vrea să știu dacă economia socială și solidară, care stă în centrul um, menținerii și creării de locuri de muncă, și uh, în centrul um, serviciilor într-o astfel de perioadă, aș vrea să știu dacă această chestiune se regăsește pe agenda comisiei. Mă tem că nu se întâmplă acest lucru și îmi pare rău. Și de asemenea, recunoașterea reciprocă la nivel uh, european pe care, l-ați, uh, menționa, pe care ați uh, menționat-o se uh, regăsește pe acest dosar și doriți să l analizați. Mulțumesc. Um, Ana Maria Doamna Ana Maria Corazbil. Mulțumesc, doamnă comisar cred că a sosit momentul să salutăm uh, pachetul privind piața digitală. Era unul pe care îl așteptam cu nerăbdare și asta este o veste foarte bună. Mă bucur foarte mult că există intenția de a uh, revizui directiva privind e-commerce și uh, uh, comerțul digital transfrontalier. Cred că acestea erau problemele arzătoare care afectau multe companii active în acest domeniu. Vreau să vă pun o întrebare cu privire la um, geoblocking, um, geo, geoblocarea. Uh, există um, îndoieli cu privire la uh, nejustificarea geoblocărilor. Și apoi o chestiune legată de TVA. Deci cele mai uh, mici schimbări uh, ale TVA vor afecta uh, bugetul uh, um, unor companii europene. Uh, vor afecta peste 5.000 de companii europene. Apoi, legat de viitoarele programe, mă bucur foarte mult că plasați accentul pe um, procedurile de încălcare în domeniul achizițiilor publice. De asemenea, mă bucur că v-ați aplicat asupra practicilor neloiale în uh, comerțul cu amănuntul. Și e important uh, că inițiativa privind uh, lanțul de aprovizionare trebuie discutată până la sfârșitul anului pentru a obține rezultate. Vă mulțumesc. Nicoletanti. Sarebbe troppo facile per me parlare Mulțumesc, domnule președinte. Ar fi foarte mm, ușor să vorbim de pachetul cu privire la siguranța produselor, dar cu siguranță raportoarea noastră va vorbi după mine și ea se pricepe mai bine la acest subiect. Eu vreau pe, foarte pe scurt uh, să-i pun o întrebare comisiei. Noi uh, examinăm, nu numai noi și comisia juri, Cartea Verde cu privire la extinderea indicațiilor geografice și la produsele care nu fac parte din domeniul agricol. Este o prioritate pentru noi și credem că ar trebui să ne ajute în procesul de industrializare a unor um, zone marginalizate din continentul, de pe continentul nostru. Am văzut că numeroase părți implicate sunt favorabile acestei uh, extinderi. Aș vrea să știu care este părerea doamnei uh, comisar în legătură cu um, adoptarea unei inițiative legislative pe acest subiect. Mulțumesc! Commissioner, Doamnă comisar, este evident dacă este nevoie de un răspuns uh, mai amănunțit, puteți oferi răspunsuri în scris mai târziu. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Desigur, vom oferi Parlamentului toate informațiile cu privire la procedurile de încălcare și cu privire la uh, recunoașterile reciproce. Um, sunt de acord cu ce s-a spus. Problema pieței unice este, într-adevăr, uh, una la care vreau să obținem și sprijinul dumneavoastră dar este și o problemă ce ține de relația cu guvernele dumneavoastră. După cele șase luni de mandat, uh, e clar acest lucru, uh, pentru dumneavoastră era deja evident, e clar că sunt uh, lucruri care țin de guvernele naționale. Noi ne vom strădui să păstrăm și legătura cu dumneavoastră conform deciziilor luate de statele membre, deci vom Acum avem o evidență a fiecarei proceduri în fiecare stat în parte. Vă mulțumesc pentru declarația, pentru observația cu privire la industrie. e clar că serviciile și industria sunt interconectate. Nu putem să le separăm una de cealaltă. Și de aceea Ehm, organizația noastră, DG, Direcția Generală, nu vrea să aibă o abordare pe sectorială, ci una integrată. Nu există sectorul industriei separat de servicii. Apoi, modul în care putem aborda situația, toate aceste componente, modul în care componentele pot fi Uh, integrate. Sunt foarte optimist în acest sens. Uh, noi uh, lucrăm acum ca la un proiect. Toate strategiile noastre au în vedere acest principiu. Deci, practic, încercăm să ne stabilim obiective, să oferim idei, pentru că toate documentele sunt cumva vagi, sunt strategii, dar nu sunt instrumente puse în aplicare cu adevărat. Lucrăm după cum spuneam, ca la un proiect, încercăm să luăm fiecare document în parte. Fie că este vorba despre Uniunea Energetică, uh, piața unică sau piața unică de capital și tot așa, lucrăm cu toți ceilalți comisari și pe parcursul anului sperăm uh, că veți vedea cu siguranță cum toate aceste elemente vor fi integrate într-un tablou general. Uh, economia socială, da, răspunsul e simplu, da, va fi un capitol foarte important în uh, strategia noastră pentru piața unică. După cum spuneam, într-o audiere cu luni în urmă, pentru mine personal este o uh, variantă foarte valoroasă în favoarea, în beneficiul întreprinzătorilor și întreprinderilor. Pentru mine fiecare caz de geoblocare este nejustificat. Am, mi-am notat acest lucru pentru că, după cum spuneam, orice tip de geoblocare este nejustificat. Și acum, în 2016, vom prezenta o nouă inițiativă cu privire la la o simplificare a procedurilor și chestiunile legate de TVA, care sunt iarăși importante în cadrul lucrărilor la, la DSM, în orice caz sunt lucruri care vor fi în centrul atenției noastre. Uh, achizițiile publice, alt capitol, și uh, indicațiile geografice. Din păcate, rezultatul consultărilor publice nu a fost încă publicat, însă pot să vă spun că părțile interesate, eu personal aș aproba această inițiativă. Bun. Și acum în ordinea intervențiilor, Maria Grapini, doamna Șavalova, Marcusula. Da. Okay, so we take those five. Uh, aceste cinci intervenții deocamdată. Maria? Doamna președintă, doamna comisar, mă bucur că în prezentarea dumneavoastră ne aduceți în atenție că pregătiți o strategie pentru piața internă și sper că în acest an să o și avem. Și mă bucur foarte mult că ați spus, ați afirmat că v-ați întâlnit deseori cu reprezentanții IMM-urilor. În calitate de copreședinte a intergrupului pentru IMM-uri, m-aș bucura să veniți odată la o întâlnire a noastră și pe acest subiect aș vrea să vă întreb concret dacă puteți să ne spuneți care este bugetul alocat pentru IMM-uri din Fondul de Investiții Strategic și ce prevedeți pentru, ca și creștere pentru anul 2016? Pentru că, da, IMM-urile sunt decapitalizate, da, IMM-urile au nevoie de retehnologizare, cercetare, inovare. A doua întrebare scurtă, ce părere aveți de noua directivă privind licitațiile? Pentru că, din punctul meu de vedere, noi am dezbătut-o, noua directivă care modifică vechea directivă pentru licitații nu va permite accesul, nu va da acces IMM-urilor la licitație. Și a treia, cum credeți că va influența influența referendumul din Elveția, care limitează uh, libera circulație, acordurile pe care le avem noi ca Uniune Europeană cu Elveția. Mulțumesc. No, no, no. Olga, Olga Olga Shenalova are cuvântul acum. Mulțumesc. Da, mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit la noi în comisie. Aș dori să vă întreb mai întâi despre rezultatele în ceea ce privește serviciile de aprovizionare. Am vorbit despre acest lucru la începutul uh, acestui an printr-un raport și am vorbit despre mai multe provocări în ceea ce privește serviciile acestea. Am uh, cerut, de exemplu, să avem indicatori comuni de calitate în uh, aprovizionare, de exemplu, sau în livrări, pentru ca să poată să se, și în furnizări, pentru ca ei să poată să alege, nu, leagă nu numai după preț, ci și după standardele sociale, despre, după alte criterii care să fie listate așadar atunci când aleg un produs. Este vorba aici de condițiile salariale, de condițiile de lucru, drepturile lucrătorilor și așa mai departe. Deci vreau să vă întreb dacă sunteți conștientă de acest lucru, dacă planificați vreo măsură în acest domeniu și aș vrea să vă întreb dacă puteți să ne dați o idee mai uh, specifică în ceea ce privește suprareglementarea în acest domeniu. Mulțumesc. Zulo. Marco Zulo. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar uh, Biencovska. Aș vrea să vă vorbesc despre o temă care se referă la un sector important pentru piața internă, mai ales pentru servicii. E vorba de turism. Comisia Europeană a înaintat câteva inițiative, mai ales cu scopul de a construi uh, o rețea de schimb de bună practici și de promovarea Europei ca țintă turistică. Însă, S-au vorbit și de măsuri uh, uh diferit de, uh, diferite în ceea ce privește, de exemplu, uh, diferențele, diferitele oportunități de uh, finanțare prin COSME sau prin uh, form, fonduri precum fondurile de dezvoltare și uh, socială și alte programe europene. Însă acestea au de fapt ca scop alte obiective și turismul este doar un aspect secundar, fără să ținem cont, de exemplu, că uh, cine intră să con facă concurență pe aceste fonduri, face concurență de fapt cu alte sectoare. Așadar, având în vedere acestea, vreau să vă întreb dacă Comisia dorește să ia măsuri specifice pentru turism, pentru ca să ajute IMM-urile din turism și dacă dorește să le ofere posibilitatea de a avea cu adevărat o șansă pe uh, piața europeană, adică de a acorda practic un avantaj de siguranță pentru consumatori în același timp. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Tunun Heuenstein. Domnule, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnă comisar, ați spus uh, la începutul discursului dumneavoastră aici un lucru foarte emoționant și anume că sunt 600 de cazuri uh, pe rol în procedura de infringement pe masa dumneavoastră. Întrebarea mea este dacă această informație foarte interesantă cu privire uh, dacă uh, Aș vrea să vă întreb dacă cazul cu privire la salariul minim în domeniul transportului din Germania este și el uh, implicat aici, pentru că vreau să știu dacă e vorba de unul dintre aceste cazuri de infringement, pentru că este valabilă această regulă, după cum știți, și pentru persoanele care lucrează în domeniul expedițiilor și tranzitează doar o țară și anumite persoane trebuie de aceea, lucrătorii în acest domeniu, să respecte 28 de reguli separate și există tot felul de încălcări, după părerea mea, ale pieții interne. Ce părere aveți despre acest dosar? Mulțumesc! One more question. Încă o întrebare. Biliana Bozan, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit la noi în comisie astăzi. Aș dori să vă pun o întrebare care eu cred că este importantă pentru consumatori. E vorba de de învechirea unor um, um așa, um, cereri de um, legislație pe anumite produse. Există, de exemplu, 92%, 92% din consumatori care au uh, dorit uh, să se susțină inițiativele de discutare a acestor dosare, însă, din păcate, s-a răspuns doar prin uh, într-un răspuns lapidar cu privire la învechirea unor uh, produse precum, de exemplu, în domeniul uh, frigiderelor și a mm, cuptoarelor, care au, aduc cu sine și probleme de mediu. Vreau să vă întreb cum doriți să rezolvați problema învechirii aparatelor, de exemplu. Cum vreți uh, să... Și învechirea uh, unor uzine care lucrează după standarde vechi. Cum vreți să combateți această problemă? Mulțumesc! Thank you. Thank you. Uh, so, uh, first on SMEs. Uh, da. Mulțumesc. În primul rând, uh, despre IMM-uri. Două lucruri importante. Politica IMM-urilor este mai ales la competența statelor membre, însă eu Personal uh, mă implic foarte mult în uh, această problemă pentru că eu devin, uh, voi deveni în noua organizare a Direcției Generale un fel de trimis special pentru IMM-uri, pentru că este un subiect care este extrem de important atât în domeniul industriei cât și în diferitele sectoare toată lumea întreabă de IMM-uri, cum poate un IMM să participe și la achizițiile publice și la toate celelalte discuții despre care și toate celelalte oportunități pe care le-ar avea. Deci, o pătrime din fondurile din FACE sau EFC ar fi dedicat uh, IMM-urilor prin intermediul unor împrumuturi uh, garantate, 75 de miliarde de euro în total. Din experiența mea personală, cred că va merge destul de repede această procedură dacă ne organizăm destul de repede în um, Digi și dacă reușim să facem schimbări, atunci EFSI um, are o șansă să înceapă deja în al patrulea trimestru al acestui an. În ceea ce privește serviciile, avem câteva rezultate ale acestui raport. un raport care a fost uh, finalizat de către operatorii poștali uh, și este foarte important acest uh, raport. Am spus chiar de la început că avem nevoie de măsuri suplimentare pentru ca totul să fie mai transparent. Și de aceea planificăm, pregătim această consultare publică care va fi foarte importantă pentru noi și vrem să limităm suprareglementarea la nivel uh, general. Și uh, în ceea ce privește aspectele de livrări, furnizări de care vorbeați și aprovizionări sau de comenzi cu livrare și acolo încercăm să simplificăm legislația și să nu facem suprareglementare. reglementare în legătură cu turismul, companiile de turism în acest sector sunt la fel ca și alte companii similare din alt sector. Este vorba de un domeniu al economiei ca și oricare. Dacă o țară se concentrează, de exemplu, cu fonduri din uh, fondurile structurare sau din orizontul 2020 pe acest uh, sector, pot să fac acest lucru. Nu există o interdicție. Eu mă implic foarte mult în acest sector și săptămâna viitoare, de exemplu, voi participa la reuniunea reprezentanților acestui sector, dar uh, activitățile noastre la nivelul comisiei sunt foarte limitate. Nu vom trata însă turismul diferit ca alt sector. Ne uităm de asemenea cu atenție la o abordare mai consolidată posibilă din partea mai multor actori, uh, tur operatorii, de exemplu, care îi va plasa pe o poziție mai uh, solidă, mai puternică. Nu pot decât să cer însă ca aceștia să folosească fondurile la dispoziție așa cum o fac și celelalte branșe ale economiei. Un aspect important legat de salariul minim. În primul rând, 600 pe an dosarele, 100 acum pe biroul meu sunt cazurile de infringement, dar nu sunt toate acum, în secunda aceasta, tratate. Doamna Bulț și doamna Tyson se mai ocupă de o parte. Voi fi foarte sinceră cu dumneavoastră. Cred că aceasta este un caz care ar putea să distrugă piața internă. Pentru că nu e vorba aici de salariul minim. Noi suntem pentru un salariu minim, noi la Comisie iubim salariile minime. Dar acest caz nu este despre salariul minim. Acest caz vorbește despre măsuri suplimentare de birocrație, multe suplimentare pentru companiile străine care operează pe piața germană în domeniul tranzitului și al, transpor- și al transportului. Aceasta este o chestiune care nu ține decât de distrugerea pieței interne. Deci nu este un dosar de care mă ocup eu, nu e pe biroul meu, dar mă interesează foarte mult. Spuneați ceva că doriți să contacti pe MEP, pe deputați, pentru ca să-și folosească contactele în acest sens. Puteți, cred. Oricum, uh, cred că de, la, de acum cam în 3-4 luni, de fapt de 3-4 luni auzim despre această problemă și toată lumea ne semnifică și ne semnalează că nu este vorba despre salariu minim. Salariul minim este în regulă, dar această chestiune nu ține de uh, salariul minim ceea ce doar la suprafață pare un salariu minim, de fapt e cu totul altceva, este birocrație foarte multă suplimentară care va trebui să se, probabil să se deruleze în germană pentru compania străină, mai mulți uh, angajați uh, pentru compania străină care să poată să opereze pe piața germană. Decizia încă nu este luată, dar va fi luată în curând. Mulțumesc! Etichetarea obligatorie. Da, mi-am amintit acum. Vrem, vrem să vă transmitem câteva explicații în scris, dar nu pot decât să repet ceea ce am mai spus, de fapt. Sunt convinsă, eu personal, că o astfel de etichetare cu privire la viața unui produs trebuie să fie făcută, dar nu este o părere oficială a Comisiei. Aceasta este părerea mea în ceea ce privește învechirea unor produse. Jens Nielsen. Jens. Jens Nielsen, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Eu sunt prezident, președintele, îmi cer scuze, al Intergrupului pentru Economie Socială. Un sector, sectorul IMM-urilor este unul extrem de important, însă atunci când vorbim de economia socială, am avut o conferință care a fost organizată de președinția italiană și care spunea că economia socială înseamnă noi instrumente, asociații, fundații, dar și uh, forumuri precum întreprinderi sociale. Um, președinția din uh, Luxemburgului a transmis că economia socială va fi o prioritate pentru următoarele șase luni. Având în vedere acest context, n-ar fi oare bine dacă și Comisia ar avea o unitate specială pentru economia socială? Aceasta e întrebarea mea, mersi o, avem o unitate specială pentru economia socială în direcția mea generală. Maintain. It's maintained, yes, okay, because a lot of them not maintained. Robert, um, yeah, yeah, Kvitz. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, vreau să mă refer la prima întrebare care s-a pus cu privire la IMM-uri. De fapt, la programul COSME. Vreau să vă întreb cum sunt folosite fondurile de către IMM-uri în cadrul acestui program și v-aș fi foarte recunoscătoare dacă ați putea să ne spuneți din ce țară ați avut cele mai multe Um, cereri și dacă puteți să-mi spuneți, vă rog, și cum uh, stau companiile poloneze în comparație cu alte companii. Mulțumesc. Virginie Rozier are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru această expunere foarte completă și foarte precisă și pentru felul în care ați vorbit despre uh, indicațiile geografice pentru produsele non-agricole. Eu am fost raportor uh, pe acest subiect, am prezentat în această dimineață raportul meu și de aceea vreau să vă spun că este un lucru foarte bun. Există o inițiativă pozitivă în favoarea IMM-urilor în acest domeniu dacă ne uităm la studiul Comisiei din 2013, 90% din întreprinderile care se ocupă în acest domeniu sunt uh, IMM-uri și altele sunt din micro-întreprinderi și deci mi se pare foarte important să avem o propunere legislativă din partea Comisiei în curând, în următorii ani. Al doilea subiect care mi se pare de asemenea esențial pentru IMM-uri a fost uh, de asemenea menționat de către dumneavoastră este e-governmentul sau guvernanța electronică. În această dimineață am ascultat o prezentare foarte interesantă a Comisiei uh, de la serviciul, unul din serviciile Comisiei cu privire la directiva pe recunoașterea profesională și a calificărilor profesionale, care vorbește mai ales despre dimensiunea administrativă și ni s-a arătat ce s-a aplicat deja din directiva serviciilor. E un subiect foarte important pe care ar trebui să facem progrese împreună. Însă în ceea ce s-a făcut deja din statele membre, constatăm astăzi că situația în legătură cu ghișeele unice, fie în directiva servicii sau directiva recunoașterii calificărilor, este foarte Uh, eterogenă și aș vrea să știu care sunt uh, inițiativele Comisiei pentru a se asigura că statele membre fac tot ce trebuie să facă pentru ca să le ceară de asemenea să meargă și mai departe în ceea ce privește formalitățile necesare pentru IMM-uri, mai ales IMM-urile care operează online. Cred că este vorba de un domeniu foarte important pentru statele membre și vreau să știu care sunt inițiativele în acest domeniu. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamna Șaldemoze. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnă comisar, mai întâi pentru procesul verbal. Nu sunt de acord cu majoritatea colegilor când e vorba de salariu minim din Germania. Aceasta o spun pentru procesul verbal. Cred că ar trebui să se termine cu această um, cercare de nivelare spre jos în Uniunea Europeană. Ceea ce vreau să spun eu este de fapt însă despre siguranța produselor. Eu sunt raportor pe, produsul, uh, pe pachetul respectiv al siguranței produselor și cred că ar trebui să intrăm într-un trilog pe această temă pentru a finaliza în fine această legislație. Noi am fost aici în Parlament gata deja de mai multe luni și sper că acest nou studiu să, pe care l-a efectuat Consiliul să îi ajute să găsească și o poziție comună. Poate puteți dumneavoastră să ne spuneți ce părere aveți dumneavoastră despre acest nou studiu pe care îl va face Consiliu pentru a putea să a găsească o poziție comună. Avem nevoie de mai multe pe acest pachet și am fost gata noi, Parlamentul, deja de mai mult timp să intrăm în negocieri. Mulțumesc! Lambert Van Nistelrooy are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată uh, doamnă comisar, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru că ați venit uh, aici, pentru că este vorba de o abordare foarte activă, foarte pragmatică pe care o reprezentați aici în fața noastră și mi se pare că reușiți și să transmiteți ideile dumneavoastră foarte bine mai departe. Mi se pare foarte interesant ceea ce ați spus. Am trei întrebări, vă rog, dacă îmi permiteți. Da, avem o nouă direcție generală, știu, dar există și uh, o nouă filozofie în spatele acestei direcții generale. Care este sfatul pe care îl dați dumneavoastră acestei direcții? Uh, în al doilea rând, vorbim de dialogul structurat cu statele membre și vreau să vă întreb dacă ați uh, avut uh, un dialog structurat și cu Parlamentul sau v-ați propus să aveți un dialog cu statele membre, de exemplu, tot la fel de structurat, pentru că eu cred că exact acolo se împiedică lucrurile. Cum vreți să vă asigurați că meargă în direcția care trebuie, pentru ca să nu mai aibă și mai multe proceduri de infringement pe rol? cred că este singura scăpare și ultima și ar trebui să și rămână o scăpare și o ieșire aceasta. În ceea ce privește piața unică digitală, dacă citesc ce am primit, văd că nu prea scrie despre o mai bună reglementare. Scrie că se face o bună reglementare, dar nu prea înțeleg cum. Uh, Câteodată există propuneri, legislații, dar o mai bună reglementare nu prea mai apare în textul acesta sau chiar aceasta este o mai bună reglementare. E deja o mai bună reglementare piața digitală sau cum stau lucrurile? Dacă puteți să-mi spuneți și mie ceva despre acest lucru, mulțumesc! Thank you. And I'm going to have my last question for me. Bun, am și eu o ultimă întrebare. Vreau să mă întorc și eu către un subiect care s-a tot uh, menționat, și anume micro-întreprinderile și IMM-urile, mai ales micro-întreprinderile și înlăturarea barierelor pentru micro-întreprinderi, mai ales pe piața digitală. Astăzi Comisia a sugerat că veți propune o excepție de prag pentru micro-întreprinderi de exemplu, în ceea ce privește TVA-ul uh, transfrontalier despre care vorbeam și uh, despre uh, TVA-ul transfrontalier pe bunuri tra- tradiționale, de exemplu. Câteodată când mă refer la micro-întreprindere, mă refer la o întreprindere cu o singură persoană care este o femeie. Deci nu neapărat un bărbat, o femeie care lucrează de acasă și care scrie, poate, nu știu, cărți și le vinde online, de exemplu. Uh, mai ales pentru creatori, de exemplu. Foarte multe din aceste micro-întreprinderi deja cam ies de pe piață. Și dacă mai așteptăm până în 2016, o să fie și mai puține pe piață. Deci, întrebarea mea este, am putea, vă rog, să încercăm să acționăm mai urgent, pentru că altfel aceste companii sau acești creatori inovatori, uh, femei sau bărbați, care sunt de fapt, așa zisa, și raspinarea economiei, vor primi mesaje negative în continuu despre Europa și despre piața unică digitală, înainte să începem cu piața unică digitală. Deci puteți să încercați să faceți puțin mai multă presiune ca să intre un pic de urgență în această excepție. Mulțumesc! Thank you very much. So one more time because then I... Mulțumesc! Avem o unitate responsabilă de economia socială. Economia socială se va reflecta într-un mod foarte puternic în strategia pentru piața unică. Chiar avem un grup de lucru pentru economia socială în serviciile noastre. E foarte clar acest lucru. Cu privire la programul COSME, e vorba de 2,7 miliarde de euro Vă voi uh, da mai multe detalii într-un răspuns scris, însă ceea ce trebuie să știți e faptul că acești bani vin de la băncile naționale. IMM-urile nu iau direct legătură cu Bruxelles pentru acești bani. Vă voi um, da un răspuns în scris pentru a vă explica cum uh, se împart acești bani între statele membre. Indicațiile geografice și punctele unice de contact fac parte din strategia pentru piața internă și, desigur, îmi reiterez sprijinul pentru acest concept. Siguranța produselor Cred că pot spune că se vede lumină de la capătul tunelului, deoarece acest pachet este foarte valoros, însă ne-am împiedicat într-un singur articol. Acest studiu nu a reinventat uh, roata, dar uh, am semnalat faptul că cel există 11 state membre care se opun acestui uh, pachet și s-ar putea să găsim o soluție pentru acestea. Deja repet acest lucru de șase luni și tot spun că singura, singura, singura calitate pe care nu am este răbdarea și nu vreau să nu înregistrăm progrese din cauza că ne-am împiedicat într-un articol. Acum însă pare că ne apropiem de finalizarea lucrărilor pe acest dosar. Desigur, este o nouă filozofie în spatele acestei reorganizări a direcției generale. În primul rând, tratarea bunurilor și serviciilor împreună, apoi lanțul de valoare la nivelul industriei, o abordare transsectorială. De asemenea, avem și experți economiști în această direcție generală, deoarece vrem ca semestrul european să fie folosit nu numai pentru îmbunătățiri de natură fiscală sau economică, dar și pentru atingerea propriilor noastre obiective. Această organizare, așa cum e ea acum, desigur nu e perfectă. Până la urmă nimic nu e perfect, dar oricum am, am înregistrat progrese notabile și lucrurile se vor îmbunătăți din ce în ce mai mult, iar um, lucru, și vor merge tot mai repede, mai ales că vă spuneam că eu nu am prea multă răbdare. Ceea ce am făcut uh, până acum, uh, vom, uh, vom continua aceste eforturi, vom analiza caz cu caz toate um, aceste cazuri de um, infringement pe care le avem pe rol. Deocamdată cele mai dificile se află pe biroul meu, dar nu vreau uh, să folosesc instrumente de punere în aplicare a regulamentelor într-un mod mecanic și automat. Trebuie să fim inteligenți când vine vorba de tratarea acestor cazuri de încălcare. Am uitat care este ultima întrebare. Cred că avea legătură cu piața unică. Nu, spune domnul Nistelrooy, e vorba de mai bună reglementare. Așa cum am spus la început, spune doamna comisar, am acest, uh, acest concept de o mai bună reglementare este un cadru care cuprinde absolut toate măsurile noastre și toate mișcările pe care le facem. Ultima întrebare din partea domnei președinte. Voi face tot ce îmi stă în putință și cât uh, mai repede, în special legat de micro mai ales cele formate dintr-un singur angajat, o femeie. Uh, Mulțumesc, mulțumim uh, uh, comisar, domnule comisar, domnul Catainen ne așteaptă afară. Vă mulțumim pentru prezentare și succes um, cu privire la dosarele pe care lucrați. Ladies and gentlemen, can we take our seats? Vă rog să luați în loc. Doamna Biencovska a ridicat foarte mult sacheta pentru audieri, pentru discuțiile cu comisarii în această după masă. Acum îl avem alături de noi pe domnul comisar Katainen, vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate. Este o adevărată onoare să vă avem alături de noi în această după masă. Am avut un schimb de opinii foarte detaliat cu doamna comisar Biencovska Bienkovska. Un schimb de opinii foarte util. Sperăm că doamna comisar va reveni printre noi uh, cât de curând. Vreau să vă felicit pentru documentul pe care l-ați publicat uh, astăzi cu privire la piața digitală unică. Vă voi da câte 10 minute pentru o prezentare și apoi vom lua întrebări din partea deputaților. Mulțumesc, doamna președinte, pentru că mi-ați dat această șansă bucuroasă de a discuta cu dumneavoastră. Mă voi concentra pe planul de investiții și crearea de locuri de muncă și, de asemenea, piața internă, care, după părerea mea, este extrem de importantă. Piața internă a schimbat cu adevărat structurile deja existente și a creat mai multe oportunități atât pentru consumatori cât și pentru antreprenori. În primul rând, um, doream să vă, să vă dau uh, structura prezentării. Acum um, o să vă vorbesc despre instrumentul instrumentul EFSI în cadrul Băncii Centrale Europene Scopul acestui instrument este acela de a crește vizibilitatea planurilor de investiții bine structurate care vin din diferite părți ale continentului. Dacă vrem ca acest plan de investiții să aibă succes, dacă vrem să creăm noi oportunități pentru consumatori și mediul de afaceri, trebuie să eliminăm barierele care există în calea investițiilor, în special în calea investițiilor transfrontaliere. Deja de luni de zile s-a explicat acest uh, plan de investiții. După ora 4 trebuie să merg în Danemarca, după care în Suedia pentru a discuta cu părțile implicate legate de acest subiect se vehiculează foarte mult urgența, nevoia stringentă de a face progrese cu privire la piața unică în vederea îmbunătățirii mediului de investiții. Deja ați auzit uh, strategia doamnei Biencovska, aceasta împreună cu piața unică fac, uh, sunt în, în centrul preocupărilor noastre. De asemenea, trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare. Sunt chestiuni pe care trebuie să cooperăm la nivel interinstituțional, să ne concentrăm pe punerea în aplicare a acestor regulamente mai mult decât înainte, pentru că nu e suficient să tot adoptăm noi și noi regulamente și propuneri, trebuie să trecem și la punerea lor în aplicare, pentru că numai așa vom putea obține rezultatele dorite câteva domenii importante unde vrem să acționăm din perspectiva pieței interne și unde deja am registrat câteva progrese. Deja doamna președinte a vorbit despre piața digitală unică și documentul publicat astăzi. Mai avem multe de făcut și pe viitor. Colegii din comisie au propus această strategie pentru piața digitală unică. Cuvântul economie s-a trans, economia s-a transformat în ultimii uh, câțiva ani de noi, din, datorită noilor tehnologii. Aceste noi tehnologii pot să fie utile, dar uh, pot să ne creeze și anumite probleme. Uh, E vorba de bariere care nu există în lumea fizică, în economia tradițională, geoblocarea, de exemplu. Scopul nostru este simplu, adoptarea acestei strategii pentru piața digitală unică, astfel încât să asigurăm uh, libera circulație a bunurilor, a serviciilor, a persoanelor și a capitalurilor și în lumea virtuală, garantând uh, o, com- o concurență loială, fără discriminări de niciun fel de natură. Nu e vorba numai de piață, e vorba și de crearea infrastructurii potrivite pentru digitalizarea economiei noastre, astfel încât aceasta să devină o realitate. Strategia noastră se bazează pe trei piloni. În primul rând, avem nevoie de un mai bun acces la internet pentru consumatori și pentru companiile europene. Avem nevoie de norme care să guverneze comerțul electronic. Uh, de asemenea, norme pentru livrarea coletelor la nivel uh, transfront în, între state. Nu vreau să vă dau prea multe detalii despre aceste aspecte, deja ați vorbit cu colega mea, însă trebuie să vă spun că în prima jumătate a lui 2016 se vor face propuneri legislative din partea Comisiei pentru a contracara geoblocarea nejustificată. Europa are nevoie de uh, armonizare mai mare când vine vorba de tranzacțiile transfrontaliere. Comisia va face o propunere legislativă până la sfârșitul acestui an, astfel încât să permită un acces online mai uh, extins De asemenea, ne vom ocupa de armonizarea diferitelor regimuri legate de TVA și vom încerca să ne asigurăm că consumator, drepturile consumatorilor sunt protejate. De asemenea, vrem să creăm condiții favorabile și un mediu cu uh, condiții egale pentru IMM-uri. De asemenea, trebuie să dispunem de o infrastructură pentru internetul de bandă largă la prețuri um, neprohibitive. Și vrem să ne ocupăm de aceste lucruri cât mai repede. Comisia va revizui directiva cu privire la serviciile audiovizuale și mass media și ne vom concentra pe responsabilitatea actorilor de pe această piață și de asemenea protejarea minorilor când vine vorba de publicitate. Eliminarea conținuturilor ileg publicate în mod ilegal este un subiect foarte important. Avem nevoie de soluții la nivel european pentru această problemă. De asemenea, ne vom concentra pe adoptarea normelor cu privire la protecția datelor și cu privire la protecția vieții personale în mediul virtual. Comisia va lansa o evaluare cuprinzătoare cu privire la rolul platformelor până la sfârșitul lui 2015. Vrem să maximizăm potențialul de creștere al economiei digitale care stă la baza inovației și digitalizării în toate sectoarele economice. Există câteva restricții la nivel european care duc la crearea de obstacole inutile. Comisia va propune o inițiativă pentru fluxul eh, de date nerestricționat până la sfârșitul 2014, care să asigure în același timp și protecția datelor, dar să elimine și restricțiile nejustificate cu privire la procesarea și colectarea datelor. De asemenea, este foarte important să ne concentrăm pe interoperabilitate. Comisia va lansa un plan de standardizare integrat și va defini prioritățile pentru digitalizare, concentrându-se pe domenii critice pentru piața digitală unică. De asemenea, se vor crea standarde sectoriale pentru domenii precum sănătatea, transportul, mediul și energia. Vrem să sprijinim o piață digitală unică, inclusivă, în care cetățenii, dar și companiile beneficiază de condiții egale și de acces la toate serviciile electronice. Comisia se va concentra și pe um, cadrul cu unic cu privire la formare. Strategia pentru piața digitală unică poate să transforme Europa și economia acesteia și ne poate da mai multă încredere pentru viitor. Comisia invită Parlamentul și Consiliul să sprijine această strategie pentru finalizarea pieței digitale unice și să se implice activ în punerea sa în aplicare, în strânsă colaborare cu toate părțile interesate. Câteva cuvinte despre munca pe care o am depus-o cu privire la piața, Uniunea Piețelor de Capital și finanțarea economiei reale. Avem un plan de investiții care este foarte promițător pentru IMM-uri. Energia, de asemenea, este o prioritate în cadrul acestui plan de investiții. Trebuie să folosim energia într-un mod mai înțelept, să combatem încălzirea globală și să creăm locuri de muncă. Strategia energetică presupune disponibilitatea energiei la prețuri uh, accesibile și așa mai departe și de asemenea o um, Uh, asigur, securitate energetică la nivel european, cât și uh, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și crearea de noi locuri de muncă în acest domeniu. Toate acestea ne vor ajuta să trecem către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și să combatem încălzirea globală. Stimați membrii, toate aceste inițiative ar trebui să se completeze și să se consolideze reciproc, deoarece fac parte din obiectivul Comisiei de a revitaliza cele patru libertăți fundamentale și de a crea locuri de muncă la nivel european. Toate aceste inițiative trebuie sprijinite de agenda cu privire la o mai bună reglementare și de, trebuie dublate de reducerea poverii administrative. Toate acestea stau la baza succesului inițiativei și strategiei noastre și mă bazez în acest sens pe sprijinul dumneavoastră. Am uh, spus în cadrul Consiliului de foarte multe ori că toată lumea vrea să finalizăm și să aprofundăm piața unică, dar atunci când începem cu adevărat munca, abia atunci încep și problemele. Avem nevoie de oameni în Parlamentul European, de oameni în, parla în guvernele naționale care să înțeleagă cu adevărat aceste propuneri și importanța lor și faptul că nu e vorba de propuneri individuale, ci toate se îmbină și se completează reci reciproc și vor asigura în cele din urmă un mediu mai bun pentru consumatori, dar și pentru antreprenori, astfel încât aceștia să poată să vândă și să cumpere produse, inclusiv la nivel transfrontalier. Avem nevoie de proiecte mai bune pentru piața internă. De foarte mulți ani de zile deja ne confruntăm cu criza și încercăm să o gestionăm. Acum însă e timpul să trecem la faza următoare, și anume să încercăm să construim lucruri noi și să ne concentrăm pe, pe aprofundarea pieței interne. Această comisie, împreună cu noi, au un rol de coordonator suntem cei care vom uh, fi vectorii acestui, uh, acestui proces. Și împreună cu guvernele naționale Sperăm să fim cât mai ambițioși cu privire la strategia legată de piața internă. Mulțumesc! Um, I'm going to take a round first from the Mai întâi uh, le dau coordonatorilor cuvântul, Andrei Șop. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule vicepreședinte Katainen. Mai întâi uh, vă mulțumim uh, pentru acest schimb de opinii cu acel, uh, acea faie de parcurs uh, privind uh, proiectul EFSI uh, s-a făcut un început bun. Practic, se arată că trebuie să se investească în investiții, trebuie să se investească în proiecte care vor îmbunătăți competitivitatea Uniunii Europene și sunt sigur că Comisia Europeană, mai ales prin persoana ta, se străduiește ca Uh, cei responsabili uh, să pună în aplicare proiecte care chiar îmbunătățesc competitivitatea. O întrebare leg- legată de uh, reglementarea mai bună. Noi, uh, cei de la această comisie, suntem de părere că noile, act, noile acte leg, legislative trebuie examinate atent, însă câteodată ne îndoim de uh, documentele stufoase ale Comisiei Europene și aici m-aș, m-ar interesa care este abordarea Comisiei uh, sau cum integrează Comisia Europeană această uh, competitivitate în uh, elementele ce țin de mai bună reglementare. Mulțumesc. Evelyn Gephardt. Da, mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru expunere o expunere foarte interesantă. Aș dori să revin asupra unui subiect menționat și de dumneavoastră, Fondul European și capitolul uh, inovație care trebuie integrat în economia noastră. Și anume, a spus foarte clar că unul din elementele foarte importante pentru viitoarea economie în contextul globalizării este acesta. Și eu văd lucrurile la fel. Comisia noastră a redactat uh, un aviz pe acest subiect în care am făcut apel la utilizarea punctuală a banilor în favoarea acestei economii orientate către viitor mai ales în contextul economiei digitale și așa mai departe. Și cred că acest lucru este foarte important. Nu avem voie să ne pierdem în prea multe detalii, ci trebuie să stabilim priorități. Și apoi, o întrebare suplimentară. Comisia Europeană prevede, printre altele, să se scoată bani din Horizon 2020. Mi se pare o măsură contraproductivă, pentru că Acolo există deja măsuri de promovare a inovației și cercetării. De ce să se scoată bani de acolo și să se transfere către alt domeniu pentru a finanța aceleași lucruri și pentru a spune că am făcut lucruri în plus? Aș vrea să aflu de la dumneavoastră care este poziția uh, dumneavoastră în calitate de comisar față de acest transfer de fonduri. Dita Șaranțova. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu comisarului pentru că ne ține la curent cu situația actuală. Vă mulțumim și pentru misiunile pe care le-ați făcut. Ați vizitat și țara mea, de curând uh, Republica Cehă. Este foarte important să examinați modul în care noi le comunicăm cetățenilor noștri agenda europeană. De asemenea, ați vizitat în Cehia compania LASAC, și ați, ați transmis un semnal acolo, ați arătat interesul față de cercetare la nivelul european. Mă întrebam dacă ați putea detalia mai mult modul în care planul european este elaborat, planul de susținere a investițiilor în cercetare și cum putem ajuta companiilor să-și vândă produsele mai bine în Europa. Uh, practic, uh, ar trebui să ne concentrăm asupra eliminării sau evitării barierelor în piața unică digitală. Mulțumesc! Sper că Sper că nu veți zbura astăzi, nu veți pleca cu avionul, pentru că e vreme urâtă. Monsieur... Pascal Dior, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Ascult uh, cu mare interes explicațiile dumneavoastră în legătură cu nevoia de a face investiții și de a relansa în mod productiv economia în Europa și aveți dreptate, este o evidență. Într-un moment în care avem 26 de milioane de șomeri în Europa și IMM-urile au dificultăți majore să acceseze la credite, de exemplu, o scădere a investițiilor duce la o nevoie de reacție imediată. Însă nu înțeleg uh, o parte din logica dumneavoastră. Înțeleg că principiul este oarecum general, dar m-ar bucura dacă ați putea să mă convingeți uh, de motivul pentru care nu doriți să condiționați anumite investiții în Europa, mai ales pe termen mediu și lung. Ați vorbit de energie, nici o soluție energetică nu poate să iasă de pe piață pe termen scurt fără să existe o, o dorință politică de proiectare în 2040-2050, același lucru și pentru transport și pentru alte subiecte, după cum a zis și Evelyn, de exemplu, pentru cercetare. Deci sunteți convins că prin dereglementare și prin lăsarea pieții singură cu consecințele um, situației financiare și cu rentabilitate pe termen scurt o să reușim să ieșim cu Europa din această situație în care ne aflăm acum? Vreți să preluați aceste patru întrebări și vom uh, continua ulterior? Da, vă mulțumesc pentru întrebările care sunt foarte bune. Domnul Swop? și deci, uh, cu privire la reglementarea mai bună și competitivitate. Există aici uh, două laturi ale problemei. De exemplu, uh, proiectul pieței unice este un exemplu foarte bun. Dacă reușești să armonizezi legislația în anumite domenii, este o reglementare mai bună pentru că uh, înlocuiește 28 de reglementări printr-una singură europeană și asta înseamnă o reglementare mai bună. Deci depinde de voi să, să definiți această dereglementare. Pentru că o astfel de armonizare înseamnă și eliminarea mai multor regulamente. Nu știu cum vreți să-i spunem. Dar ideea esențială este că trebuie să armonizăm legislația și să creăm condiții egale pentru toată lumea. Proporționalitatea, iarăși, este un lucru important uh, în contextul reglementării mai bune, pentru că dacă creezi reglementări prea rigide, instrumente la scară largă, poate ele pot afecta competiția da, și fără a se crea o valoare adăugată. Aspectele politice uh, ale chestiunii, mă rog, aceasta este viziunea mea personală. Ar trebui să reglementăm oare tot sau ar trebui să lăsăm un spațiu de manevră pentru un comportament inovator? Sunt multe fenomene noi în economia globală. Am, doar am menționat câteva, cum ar fi uh, economia colaborativă. Dar eu nu am răspunsul foarte limpede la această întrebare, dar am observat că există deja comportamente sub conceptul de economie colaborativă, sharing economy. În anumite țări, um, au existat sentințe judecătorești cu privire la anumite activități exceptate de la reglementări. Deci, noi trebuie să vedem cum abordăm aceste provocări. Putem să negăm aceste fenomene pentru că nu se potrivesc cadrului uh, de reglementare sau putem spune că economia colaborativă este un fenomen uh, logic al globalizării uh, în ultimii 15 ani. Nu putem evita astfel de fenomene. Sunt provocări foarte mari pentru noi, fiind o autoritate de reglementare și pentru dumneavoastră în calitate de comisie parlamentară. Și aici există legătura directă cu competitivitatea. Dacă celelalte economii, alte continente reglementează lucrurile mai bine decât noi, atunci noi vom avea de pierdut, mai ales în domeniul competitivității. Noi avem aici ocazia de a fi chiar mai competitiv decât ceilalți. Nu vreau decât să dau această economie colaborativă ca pe un exemplu. Este un fenomen uh, fascinant. Nu am încă răspunsul la aceste întrebări. Trebuie să intrăm puțin în amănunte în ceea ce privește acest concept pe viitor. Pentru că trebuie văzut cum vom aborda, cum vom reglementa fenomenul și cum vom uh, dereglementa anumite aspecte. Apoi, întrebarea legată de FC. Chiar dacă Comisia nu selectează proiecte anume, există linii directoare cu privire la politicile de investiții. Și se susține aici ideea că acele companii care investesc și uh, solicită subvenții pentru managementul de risc, de exemplu pentru tehnologii noi, pentru inovații, pentru inovații în domeniul energetic uh, care vor permite uh, o infrastructură energetică mai competitivă și mai sigură, ei bine, dacă vă uitați la câteva decizii de investiții ale EIP, ale EIB, uh, deci sunt patru proiecte care uh, ar putea fi uh, supuse FC. Ele sunt exemple bune. Sunt uh, proiecte mari la Bayer, în, uh, uh, deci la, la, la o companie chimică din Spania. Un alt exemplu, în Italia, din Italia, o companie tradițională din industria siderurgică, care folosește tehnologie foarte modernă pe care n-a mai testat-o nimeni până acum. Sunt proiecte cu un grad înalt de risc, dar sunt modele de afaceri și sunt și exemple bune pentru uh, investițiile care pot fi făcute, energii regenerabile și așa mai departe, cloud computing. Horizon 2020, acum 2020. Vă mulțumesc că ați adus această problemă în discuție. Eu sunt în favoarea cercetării și în uh, favoarea proiectelor industriale. Horizon 2020, după cum știți, este cel mai mare program de cercetare la nivel mondial. Și acum vrem să folosim 2,8 miliarde de euro din cele 8 miliarde ca instrument financiar. Deci rămân cam 7 miliarde de, folos, miliarde de folosit ca garanție dar acele 2,8 vor fi folosite ca pentru efectul de pârghie în investiții. Deci, de fapt, efectul va fi uh, într-o, de o valoare mult mai mare decât cele 2,8 miliarde de euro. Am vizitat mai multe țări și universități care sunt foarte mândre de colaborarea cu fondurile private, fondurile IB. Și când vine vorba despre IMM, în sectorul IMM, multe IMM-uri care sunt inovatoare nu pot crea produse noi pentru că nu au capital. Nu dispun de capital și noi acum practic le oferim mai mult capital prin uh, acest transfer de fonduri. Sper că am răspuns măcar uh, parțial la întrebările dumneavoastră, pentru că ideea este să susținem uh, noi întreprinzători, IMM-urile, cei care sunt inovatori în primii ani, pentru că Eh, deci vrem să-i susținem tocmai pentru, să susținem pentru că ei fac pierderi, înregistrează pierderi în primii ani de activitate. Asta este normal pentru companii inovatoare care nu au eh, decât un capital de investiții și nu au venituri. Eu cred în piața unică și cred că dacă reușim să armonizăm eh, reglementarea în diferitele domenii, ea ne va oferi mai multe uh, oportunități decât pierderi sau dezavantaje. Deci, armonizarea poate fi un instrument sau o măsură de reglementare, dar și una de dereglementare. Pentru că înlocuiește regulamentele naționale sau legislația națională cu una singură europeană. Cred că poate, lucrurile pot fi văzute și așa. Nu cred că poate fi vorba de o viziune în alb și negru. Există domenii care trebuie reglementate într-adevăr, dar câteodată armonizarea aduce și dereglementare. Mai avem 10 vorbitori pe listă și vreau să fac și eu câteva observații. Mai întâi mulțumim pentru că ați menționat uh, Uniunea Capit- Piețelor de Capital. Aici s-a pus accentul pe uh, accesul consumatorilor la servicii financiare și susținerea pe care o putem oferi. Inițiativa privind piața unică digitală. Vreau să reamintesc că există foarte multe povești de succes în Europa. Deci trebuie să uh, impulsionăm aceste investiții în uh, inovații, pentru că sunt foarte multe povești de succes în Europa și uh, mm, uh, primele 10 domenii inovatoare se află în Europa, primele 10 industrie inovatoare. De asemenea, legislația noastră trebuie să fie foarte bine pregătită pentru viitor noi avem și un rol de coordonator în acest sens. Când vine vorba de piața unică digitală, trebuie să ne asigurăm că prin uh, uh, legislația adoptată nu încălcăm alte prevederi. Deci trebuie să existe o coerență între diferitele acte normative. Ați menționat inițiativa cu privire la platforme, a spus și domnul, pe care a menționat și domnul Schwab. Apoi s-a vorbit despre siguranța informatică și definiția platformelor. Ce, ce înseamnă aceste platforme? Oare rețeaua de babysitting devine o platformă? Poate fi considerată o platformă? Cum putem să ne asigurăm că există o abordare consistentă și coerentă în această lume în schimbare? Doamna Ana Maria. Doamna Corața Bild, mulțumesc foarte mult, uh, domnule vicepreședinte. Cred că este evident că dumneavoastră susțineți uh, o mai bună reglementare și realitatea la Consiliu este însă alta. Este că a existat mult mai multă presiune pe fondul de investiții decât pe, uh, pe piața internă și vreau să vă întreb când putem în fine să dăm pagină pentru că vedem că majoritatea statelor membre cred măcar uh, public că din aceste 300 de milioane, miliarde vom avea uh, locuri de muncă care o să curgă și o să fie totul perfect. În loc să spunem că totuși este nevoie mai întâi de înlăturarea barierelor. Foarte multă lume uh, ia ca de bună că totul va funcționa. De fapt există protecționism din ce în ce mai mult și noi știm că fondul de investiții ar putea să fie foarte bun, dar ia totuși energia politică de pe piața internă și de aceea este timpul să punem din nou acest subiect pe uh, Uh, ordinea de zi și, și să devină o prioritate. Nu sunt de foarte multe ore să de acord cu doamna Gebhardt, dar de data aceasta sunt de acord cu orizontul 2020, ați spus-o dumneavoastră, și cred că nu este justificat dacă să luăm atâtea fonduri, chiar dacă bugetul este atât de mare. Ați spus 8 miliarde, să luăm de 8 miliarde dintr-o zonă în care știm că banii europeni sunt foarte eficienți. De ce nu trebuie să luăm, de exemplu, de la PAC? Nu credeți că este mai greu să ne luptăm cu statele membre? De aceea, credeți că este mai greu să ne luptăm cu statele membre să le luăm uh, fondurile de la PAC decât altceva? De aia probabil că preferăm să luăm de la fondurile structurale, că e mai simplu. Eu nu zic că e ușor, dar eu zic că ar trebui să punem totuși lucrurile și într-o perspectivă. Și cealaltă problemă este unde este calendarul nostru. Cum uh, vrem să promovăm un climat mai bun pentru investiții în Europa, pe lângă o mai bună reglementare? Și un ultim punct pe care vreau să-l menționez, Vicky, este că e o dată istorică în momentul în care Comisia va prezenta o piață unică digitală și ne va prezenta agenda sa digitală. Sper să putem să creăm uh, condiții egale pentru toată lumea auzim vorbindu-se despre cloudul uh, european, sper să nu avem din nou o nouă măsură de protecționism digitală, așa cum s-a mai întâmplat, de exemplu, uh, pentru unele companii digitale. Ar fi bine ca și companiile noastre să devină mult mai uh, flexibile și în același timp să putem să avem aceleași condiții de plecare pentru toate companiile. Mulțumesc! Maria Grapini are cuvântul. Doamna președintă, domnule comisar, aș putea spune că îmi place ce ați prezentat aici, dar am câteva întrebări și nelămuriri. Uh, în primul rând, îmi place că ați vorbit de piața unică și, într-adevăr, trebuie să întărim piața unică și ați vorbit de asemenea și de uh, nevoia uh, de capitalizare a IMM-urilor și de nevoia de investiții și cercetare în, pe de altă parte, ne-ați dat exemplu de că ați vizitat și ați dat exemplu a două companii foarte, foarte mari. N-ați vizitat niciun IMM. Eu, uh, în țara mea, de la primar până la ministru, toți se lăudau vizitând niște companii mari, dar nimeni nu venea să spună cu un exemplu concret dintr-o companie mică. Întrebarea mea este, ce faceți acum ca, în mod real, pentru IMM-uri să poată să ajungă fonduri de cercetare, să aibă acces la fonduri de cercetare, să aibă acces la licitațiile publice uh, care se fac, pentru că sunt aceleași bariere, nu s-au eliminat. O altă problemă pe care o am este cea legată și aș vrea un răspuns de la dumneavoastră. Ce părere aveți? Piața internă poate fi întărită dacă ne gândim numai cum uh, reglementăm, câteodată suprareglementăm, dar nu ne gândim ce concurență neloială ne vine din piața externă uh, din celelalte țări și nu se gândește nimeni la o mai bună reglementare, la bariere netarifare, evident, mă gândesc aici, la control, la calitate, la etichetare. Și al treia întrebare, cum credeți că va influența piața internă acordul TTIP? În mod gen, uh, special IMM-urile. Mulțumesc. Antonio. Antonio López Isturizu. listening very intensely to my colleague. Ascultam foarte atent ce spunea colega mea. Da. Mulțumesc. Deci, spre deosebire de colegii mei de stânga, întâi spunând stângiști vorbitorul, așadar, uh, sunt, uh, am multă încredere în programele care s-au uh, implementat. Am văzut, de exemplu, în Spania impactul acestor programe, mai ales pentru societatea din Spania. Până la urmă nu a fost vorba de un plan obscur de la Bruxelles, ci s-au văzut primele rezultate tangibile. Și mi-aș dori ca domnul Schulz sau domnul uh, Renzi sau alții să aibă și ei o inițiativă, pentru că în ultima vreme n-am auzit multe din partea lor. În ceea ce privește creșterea economică, sper ca să găsim câteva idei și inițiative în curând pentru că foarte multă lume a vorbit despre această nevoie înainte. Cred că este vorba de un plan care vorbește de investiții. Sunt foarte îngrijorat de aceste investiții și bănuiesc că și uh, Comisia și-a exprimat deja această îngrijorare și Ana Maria la fel și tu ai spus că trebuie atrași investitori. Nu vorbesc aici neapărat de plan, ci vorbesc de această economie de piață, economie digitală, în care m-ar interesa dacă există vreo campanie pe viitor care să atragă așadar uh, companiile să investească, de a reactiva această piață, de a recrea încrederea uh, într-o nouă piață digitală, cea pe care o avem acum și despre care vom vorbi din ce în ce mai intens în următoarele zile. Deci aș vrea să știu dacă puteți să ne dați câteva detalii despre acestea. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Marlen Miții. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Aș vrea și eu să vă pun o întrebare practică. Sunt aici. Dacă documentul pe care l-ați publicat astăzi despre strategia pieței unice digitale va fi multilingvă și va fi publicată și în limbile mai mici, cum ar fi malteză din țara mea, ca să ne asigurăm că nu există discriminare. O întrebare practică aceasta și altă întrebare, în ce măsură vreți să prevedeți ca și consumatorul să fie protejat atunci când face cumpărături online? Mulțumesc! Clear and... Mulțumesc! Clar și la obiect. Unde mai e distracția? Sigur. Mulțumesc pentru prezentare, domnule comisar. Sunt și eu foarte mulțumită și foarte bucuroasă să văd că avem o strategie pentru o piață unică digitală acum. Dar vreau să vă întreb un lucru și anume, de ce, ce se întâmplă cu economia colaborativă își găsește locul aici sau nu? Există mai multe fenomene noi, cumpărăm, călătorim, cumpărăm online și acestea, aceste comportamente au un impact pe societate, un impact foarte clar. Schimbă, de exemplu, dorințele consumatorilor, comportamentul lor, discuțiile dintre ei. Câteodată e foarte dificil să-ți dai seama dacă cineva este consumator, producător sau comerciant. Uh, și legislația noastră, legislația europeană, nu pare să dea un răspuns la aceste provocări și ceea ce mie mie teamă este că statele membre vor avea din nou 28 de legislații diferite pe această economie um, înainte ca Europa să ia un rol de lider. Așa cum zicea și Ana Maria înainte, protecționismul care ne pândește. Deci e vorba de o șansă totuși acum pe care o avem. Și ar trebui, deci, să facem un pas înainte pentru ca această piață să devină și armonizată. Aș vrea să știu ce părere aveți. Mulțumesc. Eva Panova. Mulțumesc, doamnă Președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru că ați venit la Comisia noastră pentru protecția consumatorului. Astăzi este o zi foarte importantă pentru Comisia noastră că s-a publicat această strategie. Aș vrea, în primul rând, să vă întreb despre EFSI. În primul rând vreau să vă felicit pentru foaia de parcurs și pentru cum ați parcurs și dumneavoastră Europa, chiar concret ați vizitat și Bulgaria și știu că impactul dumneavoastră a fost foarte clar, mesajele pe care le-ați transmis au ajuns la destinatar. Aș vrea să subliniez un punct pe care cred că dumneavoastră îl considerați foarte clar, dar când ați spus, de exemplu, în unele țări unde ați fost, ca în Bulgaria, că proiectele se pot aplica chiar de azi, de exemplu, se pot face cereri de proiecte la BEI deja de acum, mai mulți cetățeni ne-au spus, păi cum, acum o săptămână ne-ați spus că la Econ lucrați la regulamentul EFSI și că există un trilog în curs. Deci nu mai înțelegem dacă puteți să ne spuneți puțin mai clar dacă proiectele pot deja să facă aplicații astăzi, să încerce să participe deja de acum sau trebuie să aștepte să se clarifice EFSI și în momentul în care aceste proiecte vor exista, dacă vor fi parte din EFSI. Noi ne întrebam în calitate de deputați dacă nu avem încă tot uh, reglementarea pentru fond, cum vom putea să spunem oamenilor care vor să facă cerere de proiecte că pot deja participa când n-au instrumentul? Când am fost împreună în Bulgaria, de asemenea, am lansat o inițiativă în domeniul educației și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați susținut această inițiativă. După cum ați subliniat și dumneavoastră, investițiile nu sunt posibile pe termen lung și nici pe termen scurt dacă nu avem profesioniști pregătiți strategia uh, pieței digitale este acum publică. Un lucru despre care vorbește sunt e-skills, deci toate competențele în domeniul electronic uh, și internet. Și mă întrebam cum uh, vor putea să beneficieze acești cetățeni de e-skills, pentru că nu sunt atât de avansați în acest domeniu și ce fel de educație putem să le oferim și cum poate Comisia să devină avocatul acestui tip de educație pentru cetățeni și cum vreți să susțineți dumneavoastră ca să putem oferi ca aceste competențe să devină o parte din curriculumul normal, din programa normală de învățământ? Mulțumesc! Sorry. Thank you, madam. Mulțumesc, domnul Ștefanec, mulțumesc, domnule vicepreședinte, că ați venit aici și mă bucur că ați vorbit despre competitivitate. Este într-adevăr un punct cheie pentru Uniunea Europeană. Întrebarea dacă avem companii mai puține inovatoare, mai puține IMM-uri, mai puține startup-uri, mai puține parcuri industriale. Suntem foarte în urma țărilor din Asia pe unele domenii și cred că trebuie să ne îmbunătățim pe îmbunătățirea climatului de afaceri și pe aplicarea unor idei noi în practică mai ales. Întrebarea mea e simplă. Aceasta este unul din domeniile pe care noastră vreți să vă concentrați sau puteți să ne spuneți câte ceva despre aceste posibilități? Lambert, te rog. Da, mulțumesc. Da, într-adevăr o prezentare foarte inspirată, mai bună reglementare, finanțarea întregii situații și piața unică digitală. Dumneavoastră ați fost, sau încă nu în toate statele membre, dar în multe state membre. Cum arată situația la celelalte două puncte, nu numai la finanțare? Am vorbit înainte cu doamna comisar Biencovska, care ne spunea că există foarte multe proceduri de infringement pe biroul ei. Se pare să, că această, acest indicator ne arată o tendință în contradicție cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Ce părere aveți? Și după aceea, în ceea ce privește TVA-ul, vorbeați de condiții egale pentru toată lumea, dar trebuie să ne gândim și la competențele pe care le avem pentru TVA. Vi se pare că optimismul nostru este justificat? Și o altă întrebare cu privire la mai bună reglementare, better regulation, am întrebat uh, deja acest lucru, m-am uitat în pachetul pe care l-am primit de la comisie, totul e așa mai uh, mai multe pietricele, să zicem, sau cărămizi una peste alta, le putem amesteca și scutura, dar îmi lipsește o, un fir roșu de better regulation, îmi lipsește oarecum spiritul lui better regulation, pe care nu-l regăsesc în toate aceste componente separate. Uh, nu există, de exemplu, o idee despre cum să fie convinse statele membre să investească și ele în uh, mai bună reglementare. La Nelly Cruz, în uh, legislatura anterioară, la fel, tot un fel de carne tocată, așa separată, fără să fie nimic uh, unit, lipit. Deci, unele puteai să le lași de afară, altele puteai să le integrezi, dar unde sunt legăturile? În prima propunere pe care ați făcut noastră ca și nou membru al Comisiei, eu nu găsesc linia roșie. Mulțumesc. Mulțumesc. Comisar. Doamna Iaconsari, mulțumesc, domnule comisar uh, Katainen. Știu că vă place să vă gândiți la chestiuni diferite și că vorbiți în același timp și despre modelul social european, despre economia de piață și știu că vreți să faceți o diferență între Europa, Asia și Statele Unite pe această temă. Una din uh, viziuni uh, este că revoluția digitală va avea un efect asupra multor domenii de viață, cultură sau uh, locuri de muncă, venituri și ideea unei economii sociale nu va putea să fie pusă în aplicare. De exemplu, dacă înscrierile la școală se vor putea face pe internet, sau dacă uh, luarea de consultații pe, la spital poate să se facă pe internet pe viitor. V-ați gândit la aceste aspecte cu conotație socială? Această parte socială a economiei digitale în care noi am putea fi inovatori. Mulțumesc! Okay, now the commissioner's got Comisia are 10 minute acum pentru ca să poată să transmite după aceea mesajele mai departe la statele membre. Puteți să ne trimiteți și un răspuns, o copie a discursului noastră introductiv oricum? Sau o altă întrebare pe care am avut-o pe Twitter este cum pot să-mi ascult muzica când mă plim prin Europa. Am primit această întrebare pe Twitter acum, pot să vă pun indirect. Și dacă doriți să mai scri, răspundeți la anumite puncte, puteți, bineînțeles, să răspundeți și în scris dacă nu vă ajunge timpul. Vă rog send uh, immediately the speech for you. Vă mulțumesc. Desigur, vă voi trimite discursul meu introductiv. Ați întrebat de coerența dintre piața digitală unică și celelalte domenii de politică. Un răspuns foarte concis. Acesta este motivul pentru care avem um, această structură a vicepreședinților uh, în cadrul comisiei. Colegul meu, Ansip, de exemplu, a pregătit uh, această comunicare împreună cu nouă alți comisari toți aceștia au fost implicați în uh, acest proiect. Deci e vorba de o nouă modalitate de abordare, în special când vine vorba de diferite entități la nivelul pieței interne. Încercăm să avem o abordare și o strategie coerentă. Cu siguranță că abordarea noastră s-a îmbunătățit mult față de ce era înainte. S-a vorbit de faptul că există un fenomen interesant moștenit din perioada crizei. În momentul în care statele membre s-au confruntat cu această criză, au devenit mult mai protecționiste și, din păcate, această tendință nu s-a oprit. Când se vorbește de o mai bună reglementare, multe persoane înțeleg în acest lucru protecționism, deoarece uh, se crede că atunci când există mai multe regulamente la nivel național, situația se îmbunătățește. Câteodată așa este, însă trebuie să fim foarte precauți să nu folosim acest concept de o mai bună reglementare ca un instrument prin care să construim și mai multe bariere și să devenim și mai protecționiști decât am fost până acum protecționismul la nivel digital. Trebuie să evităm acest lucru. Comisia a spus că e nevoie de platforme deschise. Eu cât și Comisia, considerăm că e nevoie de concurență, aceasta este sănătoasă, trebuie să fim deschiși. Și dacă nu suntem suficient de competitivi, atunci vom pierde. Dar dacă nu avem astfel de platforme deschise, nici nu vom putea să ne susținem financiar. Fără astfel de platforme deschise, nu vom putea să devenim competitivi la nivel global. Dacă nu vom fi competitivi, atunci va trebui să aducem uh, bani din celelalte țări și uh, Trebuie să ne păstrăm, trebuie să ne păstrăm competitivitatea. Dacă rămânem la un nivel uh, mediocru, atunci nu avem uh, nevoie de atâția bani, dar nici nu vom fi suficient de competitivi pe plan uh, mondial. Cel puțin ăsta e raționamentul meu și tocmai de aceea am creat și această piață digitală unică pentru a favoriza competitivitatea, inovațiile și nu pur și simplu să protejăm diferite companii sau diferite domenii și să ne oprim aici. Doamna Grapini, Ați spus că ar trebui să ne concentrăm și pe companiile mici, nu numai pe cele mari. Eu de multe ori mă concentrez pe companiile mici pentru că vreau să văd inovație și pentru, și pentru motive egoiste, pentru că îmi dau energie. E foarte frumos să vizitez micile companii din Republica Cehă sau, da, sau din Italia. Îmi, îmi fac niște zile foarte bune aceste vizite. Dar mai este un motiv pentru care mă concentrez pe micile companii. Încerc să mă gândesc care este principalul obstacol în calea dezvoltării afacerii. Principalul obstacol în prezent nu pare să fie lipsa de finanțare din partea băncilor. În anumite țări este adevărat, dar nu, în, nu și în altele lipsa de capital, pur și simplu. Nu avem piețe de capital suficient de bine dezvoltate în Europa și de aceea lipsesc banii. Iar acesta este principalul obiectiv, uh, principalul obstacol um, în uh, investițiile în cercetare și dezvoltare din partea IMM-urilor. Dacă nu se fac astfel de investiții, atunci se înregistrează foarte multe pierderi în uh, primii cinci ani și de aceea este nevoie de capital pentru a trece de acești ani critici. Deci ne vom concentra pe finanțarea IMM-urilor, pe disponibilitatea capitalurilor pentru acestea, deoarece e important pentru competitivitatea pe termen mediu și lung. Avem nevoie de companii competitive și inovatoare și trebuie să ne concentrăm deci pe finanțarea acestora. Doamna Lopez Turiț a întrebat despre uh, cum putem să ne asigurăm că sectorul privat înțelege și profită de noile oportunități? Vom uh, aranja un proces de comunicare pentru a ne asigura că toate companiile din sectorul privat, din toate statele membre, înțeleg că sunt clienți individuali ai băncii europene de investiții care le poate oferi uh, capital și fonduri pentru partajarea riscurilor. Guvernele însă sunt cele care selectează proiectele care pot beneficia de această finanțare pentru reducerea riscurilor. Dar de multe ori nu se uh, selectează decât proiectele care sunt uh, parteneriate public-private. Aș vrea, de asemenea, să menționez modelul spaniol în finanțarea IMM-urilor. Este un exemplu foarte bun și sper că numeroase țări vor adopta acest model. Guvernul spaniol a creat un fond structural care va permite o finanțare de aproximativ 5 miliarde de euro pentru IMM-uri prin folosirea fondurilor structurale se va face această finanțare, un model pe care ar trebui să îl um, copiem și noi. Doamna Miții Trebuie Trebuie să ne asigurăm că companiile știu ce se va, știu ce se va întâmpla și că pot contribui și ele pe viitor, deoarece avem nevoie de contribuția IMM-urilor astfel încât să putem face reglementări pentru viitor. E ușor să facem reglementări pentru prezent sau pentru trecut, dar când vine vorba de perspective, trebuie să înțelegem care vor fi schimbările ce vor apărea pe viitor. Așa că avem nevoie de un cadru favorabil evoluțiilor viitoare, care să nu fie mult prea constrângător și să nu sufoce oportunitățile. Au mai fost câteva întrebări la care voi încerca să răspund, doamna Thun und Hochstein. Vorbeați de economia colaborativă și de reglementarea acesteia. Și pe bună dreptate ați menționat acest aspect. În cadrul strategiei pentru piața internă vom analiza această chestiune, însă este o provocare foarte mare. Așa cum v-am spus de la început, nu am un răspuns concret acum, dar acest lucru nu înseamnă că nu vom găsi totuși niște răspunsuri pe viitor. Trebuie să vedem cum care este definiția până la urmă a acestei economii colaborative? Ce fel de fenomen este de fapt? Trebuie să acționăm, să o reglementăm sau să mai așteptăm un pic să vedem cum se dezvoltă și abia apoi să trecem la reglementarea propriu-zisă în acest domeniu? Este o chestiune pe care sper că veți fi cu toții foarte activi și că ne veți ajuta să ajungem la o definiție a acestei economii colaborative odată ce vom reuși să înțelegem cu adevărat acest fenomen. O foarte bună întrebare din partea doamnei Panova. Așa cum uh, am mai spus deja și în uh, Bulgaria, e foarte important să existe un plan de investiții care să ia în considerare riscurile. Dacă costurile sunt prea mari, atunci acest plan nu va avea succes. Trebuie însă ca Banca Europeană de Investiții să înceapă să analizeze aceste proiecte, lucru pe care îl face deja, analizează în fiecare zi astfel de proiecte și spune, da, acest proiect nu prezintă riscuri foarte mari. Deci putem să facem, să acordăm un împrumut uh, tradițional, un împrumut standard. Dacă e vorba de un uh, proiect cu uh, riscuri mai ridicate, atunci se propune o altfel de finanțare. Îi uh, readuc uh, aminte comisarului că mai avem și uh, crowdfunding-ul și altfel de tipuri de finanțare, spune doamna președinte. Care sunt concluziile după vizitele în diversele state membre? lipsa de capital, de asemenea nevoia de a selecta foarte clar proiectele eligibile. Nu sunt foarte sigur că toată lumea este pregătită să contribuie la finalizarea acestei piețe interne, chiar dacă toată lumea o consideră importantă. Și Acum voi uh, continua în finlandeză. Care este efectul digitalizării asupra societății europene uh, și asupra diviziunii veniturilor. Nu știu exact, dar cred că putem favoriza crearea de condiții egale în ceea ce privește accesul uh, cetățenilor europeni la servicii. În momentul în care vom reuși să atingem acest uh, obiectiv, uh, ne vom asigura și că există, că toată lumea are, are o conexiune la internet potrivită. Digitalizarea nu va reduce egalitatea la nivel social, ba din contră, chiar și în economia digitală, va trebui să ne asigurăm că avem regulamente potrivite pentru acest uh, domeniu. Digitalizarea însă nu este un uh, panaceu, este un fenomen în economia de piață care ne ajută să atingem progrese, dar trebuie să ne asigurăm că toată lumea lumea este inclusă în acest proces. Dacă îmi permiteți, voi reveni cu răspunsuri detaliate în scris și sper că mă veți mai chema în sânul acestei comisii și sper că această comisie va face tot ceea ce este în putință pentru a se asigura că statele membre își dau seama că acum este momentul pentru aprofundarea pieței interne, deoarece fiecare propunere concretă poate fi destul de dificil de pus în aplicare, așa că avem nevoie de un leadership politic pentru a ne atinge obiectivele. Mulțumesc! Thanks.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 Okay. My glasses. Where's Uh, Okay, hi everybody. Uh, we continue. Bună ziua tuturor, vom continua acum uh, ședința noastră cu uh, raportul cu privire la comercializarea produselor derivate din focă. Este vorba despre un uh, regulament care amendează fostul regula, uh, regulament, iar, iar uh, raportorul este Crist, domnul Cristian Bușoi. Aveți uh, cuvântul. Vă mulțumesc. Voi uh, fi foarte tehnic astăzi, pentru că a avut deja loc o discuție generală despre acest raport. Vreau doar să aduc aminte Um, scopul acestui um, proiect legislativ uh, se dorește uh, punerea în aplicare sau amendarea fostului regulament din 2009 cu privire la produsele derivate din focă. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente. Vreau să-i asigur de asemenea pe aceștia că vom colabora uh, în săptămânile ce vor urma pe câteva compromisuri sau amendamente de compromis, uh, vom vorbi, de exemplu, despre drepturile de vânzare ale comunităților inuit și altor uh, comunități indigene. Mă bucur foarte mult că toți colegii mei au fost de acord cu faptul că activitatea comunităților de inuit sau alte comunități indigene nu uh, au ca scop uh, afectarea habitatului uh, focilor și că nu vânează focile în scop economic. Acest aspect este foarte important pentru populația inuit. Vom găsi o soluție tocmai uh, prelungă recomandările Organizației Mondiale a uh, Comerțului. Apoi uh, se sugerează recunoașterea nevoii um, de a recunoaște nevoile comunităților locale, nu neapărat conceptul de subzistență, trebuie să intrăm în amănunte aici. Apoi, din cauza faptului că recomand să nu se contravină recomandărilor WTO, uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Um, s-a discutat acest lucru cu serviciul juridic al Parlamentului uh, pentru că ar putea apărea litigii internaționale noi. Nu susțin amendamentele 28 și 29 așa cum apar ele acum și nici amendamentele 36-39, de la 36-39. Um, în ceea ce privește schimbul de opinie cu privire la raport, nu susțin încercări, încercările de a, sau tentativele de a defini alte uh, aspecte conform uh, amendamentului 30. Apoi lucrez cu coordonatorii pe, uh, pentru articolul 3 alinatul 1. Mulțumesc colegilor pentru colaborarea lor și introducerea unui articol nou, 5 a cu privire la informarea publică. Informarea cetățenilor europeni cu privire la vână, vânarea sau vânătoarea uh, comunităților inuite și altor comunități indigene, fiind o activitate foarte importantă pentru acestea. Lucrez aici cu colegii pe un compromis care sperăm noi va aduce cele mai bune rezultate. Pentru articolul 7, aș vrea să-i mulțumesc colegilor mei, mai ales uh, doamnei Charles de Mozart, pentru contribuția lor, dânsei. Consider propunerile ei bune în ceea ce privește revizuirea regulamentului existent. Aș dori să îi uh, rog pe colegii mei și pe uh, raportorii din umbră să-și exprime punctul de vedere. Mulțumesc și raportorului din umbră de la uh, SND, doamna Charles de Moser, pentru contribuția la amendamentul 44. Mulțumesc de asemenea pentru orice alt tip de întrebare. Sunt aici, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, Cristian. Dăm cuvântul raportorilor din umbră pentru consemnarea uh, amendamentelor. Sunt 40. Pentru SND este doamna Charles Moser. Mulțumesc. În primul rând, Mă bucur foarte mult că nu avem decât 49 de amendamente. La Envy am avut mult mai multe amendamente, deci se poate găsi o bază comună de discuție. Încă discutăm uh, la SND care este linia de urmat uh, la amendamentele noastre, dar suntem foarte deschiși la, deschi- la găsirea unor soluții bune Uh, în ceea ce privește excepția inuită. Încercăm să uh, ne conformăm deciziei uh, Organizației Mondiale a Comerțului, OMC, dar trebuie de asemenea să vedem dacă acea excepție inuită este practicabilă și dacă este în beneficiul comunităților de acolo. Încă discutăm MRM-ul, cealaltă excepție, și încă nu am găsit o linie comună la socialdemocrați. Dar s-au depus amendamente în acest domeniu și aș vrea să discutăm uh, în continuare și despre aceste aspecte. Pentru a lăsa spațiu de negociere, cred că există o cale comună și ar trebui să discutăm împreună, um, noi uh, raportorii din umbră, pentru a găsi compromisuri. Dar sunt optimistă și sunt sigură că vom uh, găsi soluțiile cele mai bune. Cele din urmă aș vrea să spun că pentru mine este important să obținem un echilibru și să nu uh, iscăm o nouă discuție cu privire la ce înseamnă bunăstarea animalelor și ce nu înseamnă acest lucru. Pentru că dacă vom face acest lucru, până la urmă va fi greu să adoptăm acest document până la termenul limită. Deci sunt uh, discus, deschisă față de discuții noi și este important să respectăm recomandările, uh, deciziile OMC dar trebuie să vedem și care sunt beneficiile populației, comunităților inuite. Dar uh, sunt convinsă că vom găsi o soluție bună. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Șelde Mozar. Nu văd pe nimeni de la ECR sau dumneavoastră. Aș, aș da cuvântul uh, doamnei Ula Tornes de la ALDE. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului pentru munca excelentă depusă și la fel ca doamna Schelemoser, cred că uh, avem câteva amendamente foarte bune în fața noastră și cred că va fi posibil să găsim compromisuri care vor beneficia de susținerea majorității în Parlament. Înainte de a intra în amănunte, aș vrea să subliniez că sunt de acord întru totul cu raportorul, că bineînțeles uh, regulamentul uh, Uniunii Europene ar trebui să fie în conformitate cu decizia OMC. Dar, bineînțeles, aici nu există niciun dubiu. Dar uh, trebuie să discutăm despre elementele uh, de conformitate. Uh, vreau să vedem care sunt cele mai importante elemente pentru mine și pentru ALDE. Mai întâi, amendamentul 20, 21 și 46 iar aceste amendamente se referă la nevoia de informare, profunda nevoie de informare și de sensibilizare cu privire la produsele derivate din focă. Aceste campanii de informare sunt necesare, cred eu, tocmai pentru a elimina confuziile ce persistă și miturile uh, legate de utilizarea piei de focă. Multă lume crede încă că este interzis să se folosească pielea de focă. Uh, mă refer la animale vânate de comunitățile inuite. Și e bine că Uniunea Europeană intervine aici. Uh, este răspunderea noastră să informăm, uh, să informăm cetățenii europeni că nu este vorba despre pui de focă. Este, bineînțeles, interzis să se vâneze pui de focă și, de asemenea, să se utilizeze pielea puilor de focă. Apoi vreau să vă atrag atenția asupra amendamentului cu privire la excepția inuită. Sunt ferm convinsă și sper uh, că va fi posibil să ajungem la un compromis astfel încât uh, populațiile indigene, de exemplu din Groenlanda, să-și poată continu- continua activitatea tradițională în, uh, bineînțeles, în profund respect față de natură și să-și continue cultura lor de apropiere față de natură. În al treilea rând, aș vrea să menționez excepția de descărcare. Bineînțeles, regulamentul ar trebui să fie în conformitate cu decizia OMC, dar textul propus de comisie mi se pare că încalcă alte regulamente, de exemplu regulamentul cu privire la descărcarea capturilor de pește. Apoi trebuie discutate elemente legate de biodiversitate atunci când vine vorba despre excepția de descărcare. Mi se pare că este vorba de o risipă dacă focile vânate în Marea Baltică ar trebui abordate în modul în care o propune modul propus de Uniunea, de Comisia Europeană. Mă opresc aici și aștept cu nerăbdare întâlnirea cu raportorii din umbră pe care o vom avea. Sper totodată că și cred că vom reuși să găsim uh, compromisuri la aceste amendamente. Mulțumesc, la Torna, și acum uh, din partea berzilor Igor Soltes. Mulțumesc uh, pentru că mi a dat cuvântul, doamnă președinte. Vreau să îi mulțumesc raportorului pentru excelenta muncă depusă și pentru negocierile care vor urma, vreau să subliniez că este foarte important acest document, acest act normativ pentru verzi și pentru bunăstarea animalelor. În 2009 am, ne-am luptat pentru interzicerea uh, vânzării acestui tip de produse derivate din focă. Apoi am constatat că existau lacune legislative este destul de greu să definești și să pui uh, în aplicare care este situația, care este scenariul în care se ucid uh, focile. Prevederile propuse de comisie trebuie să fie în conformitate cu sentința OMC, care definește, care descrie acele excepții ca fiind discriminatorii. Sentința sau decizia OMC nu trebuie să fie un pretext pentru a adopta alte prevederi care nu deservesc scopul regulamentului uh, actual sau actu- uh, regulamentului în discuție. Aici mă refer la interzicerea uh, despre care am vorbit. Verzii se vor opune oricărei încercări în acest sens, oricăror tentative și răspunsul Uh, trebuie să fie totuși în conformitate cu deciziile OMC, însă Comisia trebuie um, să-și examineze textul sau textul Comisiei trebuie să fie examinat din punct de vedere juridic, de aceea numele grupului verzilor și numele meu voi depune câteva amendamente care se concentrează în special asupra două aspecte care sunt foarte importante tocmai pentru a uh, combate niște probleme. Trebuie să fie o consistență, o coerență a excepțiilor inuite și a vânzării de produse din vânătoarea în scop de subzistență. Deci trebuie, delim- trebuie făcut o delimitare între cele două tipuri de vânătoare. Iar verzii vor să îmbunătățească această delimitare. Deci În al doilea rând, suntem de părere că ar fi util și ar fi uh, pozitiv, un lucru pozitiv să, defi- să definim ce înseamnă această propunere. De aceea va fi mai ușor să aducem o definiție excepției sau a cazurilor excepționale. Am redactat o definiție în acest sens în amendamentul numărul 5. Sper de asemenea că vom găsi o soluție rezonabilă și mai ales nu vreau să uh, slăbim regulamentul actual. Sunt interesat de punctul de vedere al comunităților inuite și uh, mă interesează și beneficiile lor, dar uh, Uh, aici e vorba și de bunăstarea animalelor, dar și de aspecte ce țin de uh, comunitățile umane. Um, iar uh, exploatarea resurselor marine nu este subiectul discuțiilor noastre. Mulțumesc. Crist, aveți o, um, deci Cristul și Aldemozar, aveți o observație? Mulțumesc și îmi cer scuze, am uitat să explic amendamentul meu numărul 44. Este o încercare de a spune că trebuie să intervină comisia, conform regulamentului, atunci când vânătoarea se desfășoară îndeosebi în scopuri comerciale. Deci dacă comisia va interveni, atunci statele membre trebuie implicate în sancționarea acestor cazuri. Deci, am văzut deja în alte domenii că este o variantă de a aborda astfel de situații. Deci este important să fie implicate statele membre. Asta înseamnă, de fapt, amendamentul meu numărul 44. Mulțumesc. Am văzut că raportul, raportorul FDD, Marco Zuiller, de la FDD, uh, vrea să ia cuvântul. Îmi cer scuze pentru că am întârziat. Uh, sorry, uh, about. I open, the debate and, and then we'll, we'll give you the floor. We are considering the amendment on the report on the trade in seal products. Oh, okay, I'm sorry. Acum vorbim despre raportul uh, cu privire la produsele pe bază de focă, de piele de focă, dar puteți, dacă vreți cuvântul după aceea, puteți să cereți. Jens Nielsen, vă rog. Mulțumesc, o să vorbesc în suedeză ca să pot folosi cuvintele potrivite și o să vorbesc foarte pe scurt. Bun. Propunerea actuală din anul 2009 uh, are două excepții. Excepția inuită și excepția BMR, care se referă la resursele durabile. Atunci uh, nu eram membru în Parlamentul European, însă mulți colegi din dintre noi au fost aici și ei mi-au spus că, fără cele două excepții, nu s-ar fi putut să se obțină o majoritate pentru acest text. Însă acum Uniunea Europeană are o propunere proprie pe care a înaintat-o și de aceea trebuie să ținem cont și de această hotărâre. Eu cred că așa ar fi bine. Și multe guverne din statele membre au făcut o analiză care arată în aceeași direcție. Este foarte posibil ca, de exemplu, prevederile OMC să poată fi armonizate cu anumite excepții pentru uh, o gestiune durabilă și o protecție a resurselor. Și este foarte important acest lucru pentru biodiversitatea din Marea Baltică. Din păcate însă, această comisie nu a verificat această posibilitate nu a făcut nici măcar un studiu de impact despre ceea ce înseamnă dacă aceste excepții nu ar mai fi uh, valabile. Eu cred că este inacceptabil să nu se facă un astfel de studiu de impact atunci când poziția noastră din Parlament acum se dezbate totuși. Se propune să se elimine o excepție fără să se analizeze consecințele acestei eliminări. Eu am înaintat de aceea un amendament corespunzător. E vorba de o gestiune responsabilă a unui, uh, unei mări foarte sensibile în Europa, Marea Baltică. Eu cred și sper să mai avem și alte posibilități ca să mai negociem în această problemă. Mulțumesc! Da, mulțumesc, Jens, și acum vreau să dau cuvântul lui Liza Iaconsari. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus Jens Nielsen înainte. Problema focilor a fost legată de politica externă pentru că și Canada a fost împotriva faptului ca Uniunea Europeană să devină membră în Consiliul Arctic ca și observator. Comerțul cu piele de focă este important în Canada și deși această excepție a fost acordată comunității inuite, se consideră că această decizie a subminat cererea pentru produsele pe bază de focă în Europa. Această temă așadar trebuie să se referă și la, la gestiunea naturală a resurselor. Există din ce în ce mai multe foci care sunt un obstacol în calea pescuitului, mai ales în arhipelaguri unde pescuitul este foarte important pentru acele regiuni. Aceasta nu va opri uh, vânătoarea de foci, ci va semna doar că focile care sunt uh, vânate uh, pentru motive de gestiune ale resurselor nu pot fi rezolvate aceste probleme. Cred că e o problemă morală, de fapt, aici. Vânatul nu poate fi folosit, este o problemă acest lucru. Este lăsat atunci pe o stâncă sau pe insule. Mi se pare că aceasta ar putea fi o problemă în Europa. și poate fi văzut uh, ca un lucru absolut uh, absurd. Nimic nu se întâmplă după aceea cu aceste foci vânate. Trebuie să fim uh, totuși conștienți de realitatea pe care o avem și legislația pe care o elaborăm. Eu sunt de acord cu Jens Nielsen că și Comisia ar fi trebuit să facă un studiu de impact înainte să ia o decizie și de aceea am înaintat un amendament în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, Liza. Caia Calas. Mulțumesc. Sunt de acord cu doamna Iaconțari și cu domnul Nielsen. Cred că sunt două subiecte separate aici. Unul dintre ele nu este de fapt subiectul care se discută, care este uh, bunăstarea animalelor, pentru că nu vorbim dacă e voie sau nu să vânezi foci, ci problema care este aici, de fapt, este momentul în care se dă o autorizație, sunt vânate aceste foci și atunci dacă se pot sau nu folosi uh, aceste produse, foci, uh, pielea sau dacă pur și simplu se aruncă. Despre aceasta este vorba. Nu dacă e vorba de voie să vânezi sau nu, dacă se vânează pui de focă sau nu. Uh, Trebuie să fim foarte conștienți că dacă lucrurile rămân așa, autorizațiile vor rămâne pentru ca să fie vânate, dar nu vom putea face nimic cu ele, deci e ori o aruncare pur și simplu sau va contribui la economia gri, este clar. Și produsele de focă vor fi vândute oricum, dar uh, nu legal. Deci aici cred că trebuie să găsim o soluție. Da, mulțumesc, Aia. Ultimul vorbitor înainte de mine, Evelyn Gebhardt. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că trebuie să avem grijă să nu avem o discuție prea emoțională în legătură cu această propunere legislativă. Eu uh, eram aici când s-a făcut această legislație și a fost un proces foarte dificil de legiferare. Nu este vorba acum de a redeschide această discuție, ci e vorba de a face această lege să fie conformă cu regulile OMC. Asta este ceea ce trebuie noi să facem aici și tot restul nu are ce căuta în discuția noastră. Aș vrea chiar să vă avertizez să nu redeschidem tot ceea ce s-a început în aceste discuții mai de mult. Iată de ce aș vrea să-i rog pe toți raportorii din umbră acum să verifice foarte precis ceea ce scrie în decizia OMC-urilor, um, OMC-ului, îmi scuze, și în consecință să facă propuneri uh, față de această concluzie. Mai vreau să mai adaug un singur punct. Am avut uh, excepția pentru comunitatea inuită pentru că știm că aceasta este o parte din mijloacele lor de subzistență și vrem să respectăm acest lucru. O altă excepție a fost destul de controversată în Parlamentul European, cealaltă excepție, și cu justificarea că nu va fi clar dacă este sau nu conform cu regulile pe care le avem în OMC. Acesta a fost una din rezerve. Deci aș vrea să vă rog să nu redeschidem toată întreaga, această, această întreagă discuție și mai degrabă să facem în această lege ceea ce este necesar pentru a putea avea o conformitate. Mulțumesc! Thank you, Evelyn. Uh, I would like now to be speak. Mulțumesc, Evelyn. Aș vrea să mai uh, pun și eu o întrebare înainte să dau cuvântul raportorului. Există multe de zis în ceea ce privește aplicarea sau nu automată a OMC Vreau să susțin argumentele foarte bune care au fost uh, aduse de către colegi în menținerea excepției, pentru ca să putem să vindem produsele pe care le avem de pe urma vână, vânătorii pentru o mai bună gestiune a resurselor. E clar că există o realitate în Marea Baltică de care trebuie să ținem cont. Există o cultură a sustenabilității, a vânatului nu în scopuri comerciale în Marea Baltică, ci uh, pentru că consideră că este nevoie să se mențină um, foarte uh, stocurile de uh, animale pești în sănătate și în momentul în care, după cum a zis și Caia, nu se mai discută despre uh, vânătoare, pentru că este vorba că dacă se vânează și după aceea se aruncă, bineînțeles că este o risipă absolută și sper că raportorul să poate să se uite și la această idee a posibilei risipe a produselor foarte de valoare, pentru că acest lucru va fi foarte prost receptat de către opinia publică în zona Baltică. Există uh, foarte multe contradicții atunci dacă Parlamentul European încearcă să aibă mai multă sustenabilitate și să fie împotriva risipei. Știu că există multe reuniuni tehnice care vor avea loc și poate există ceva flexibilitate pentru a putea respecta pe de-o parte regulile și pe de altă parte, după cum a zis și Evelyn, să nu redeschidem întreaga cutia Pandorei în uh, legătură cu această legislație care există din 2009 și cu excepțiile existente. E important să nu facem discriminări, e clar, și trebuie să ne asigurăm că facem o diferență foarte clară între vânarea pentru scopuri comerciale de către nave mari sau această activitate simbolică, mică, de mică anvergură, care este făcută pentru menținerea unui gestiune a resurselor. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul lui Cristian înapoi. Cristian, raportorul, are cuvântul pentru a face un rezumat decât dacă mai dorește Comisia să facă un comentariu despre ceea ce s-a spus aici. Vă rog, Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt din partea mea. E deja... A, au fost deja multe ocazii în care am vorbit de compatibilitatea cu EMC-ul și cred că are toată lumea dreptate. Vreau să mă concentrez pe patru puncte. În primul rând, resursele maritime și gestiunea lor. Uh, și uh, respingerea sau nu a excepției existente. Noi credem că este 100% necesar să respingem această uh, excepție pentru a putea să ne asigurăm de o coerență cu regulile OMC. Nu am văzut nicio reformulare care să poată să țină cont uh, atât de respingerea discriminării și, în același timp, de respectarea um, interdicției. Deci, uh, proiectul pe care le-am, proiectele pe care le-am văzut, ori se subminează, de fapt, interdicția, ori se introduc criterii noi, noi și atunci uh, se menține discriminarea care există deja. În același timp, aș vrea să subliniez că înlăturarea excepției nu afectează niciun fel regulile corecte de gestionare a resurselor maritime, fie că e vorba de vânătoarea sau nu a focilor, acest regulament nu are niciun efect asupra gestionării resurselor maritime. Și vreau să vă mai spun încă un lucru. Ar exista în acest regulament alte posibilități de a folosi focile care au fost vânate, export, donare și așa mai departe, dar plasarea pe piața economică a UE este un lucru care nu este permis aceasta este interdicția, se referă la această activitate și OMC-ul a confirmat acest lucru. Al doilea punct uh, pe care vreau să-l menționez se referă la excepția inuită. Sunt de acord că este important să avem o excepție cu sens. Am văzut că au existat încercări de a introduce cuvântul durabilitate sau sustenabilitate, dar nu cred că este necesar să introducem acest cuvânt pentru a avea o consistență sau consecvență cu OMC-ul ci aceasta ar putea să ducă la o introducere pe ușa din dos a discriminării. Un al treilea punct, în legătură cu excepția inuită, trebuie să avem grijă că această clauză de salvgardare este bine formulată pentru ca excepția să nu se transforme într-una cu scop financiar și este important să nu spunem că vânătoarea se face numai în scopuri comerciale. Ultimul punct pe care vreau să-l menționez în legătură cu amendamentele de revizuire a regulamentului, este foarte important să distingem între raportare, care este un lucru, desigur, care este în armonie cu practicile noastre legislative și nu pune nicio problemă în legătură cu consecvența cu OMC dacă această raportare este bine făcută, însă avem îngrijorări serioase dacă s-ar introduce, de exemplu, cerința de o revizuire totală a legislației, pentru că astfel am redeschide toată dezbaterea din nou, așa cum am auzit înainte de la colega noastră și ar fi de asemenea și în contradicție cu noțiunea de a te conforma la o sentință OMC care este într-adevăr o chestiune care trebuie să țină cont și de anumite calendare stricte. Mulțumesc! Mulțumesc, Martis Lucas. Sunteți uh, șeful uh, unității legale a DigiTrade, uh, DigiCommerce și am văzut că am primit comentarii foarte realiste. Un cuvânt final acum din partea raportorului, Cristian Bușoi. Mulțumesc, Ana Maria. Foarte pe scurt. E o chestiune mai degrabă politică aici decât una tehnică, după cum mi-a fost frică de la început, dar oricum o fi trebuie să găsim o soluție pentru ca să se implementeze acest regulament sau această sentință OMC în regulament. Nu avem foarte mult timp, octombrie este momentul maxim la care Actul legislativ și uh, actele aferente necesare vor uh, trebui să fie deja în funcțiune. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la dezbaterea de azi și care au înaintat amendamente. Din nou aș vrea să-i asigur pe colegi că vom încerca să găsim cât mai multe amendamente de compromis din ele, chiar dacă nu sunt multe amendamente. Vreau să mulțumesc mai ales doamnei Evelyn Gebhardt, pentru că ei a spus foarte clar un lucru pe care eu îl cred foarte puternic și pe care îl spusesem și eu ultima dată și astăzi pe scurt, și anume că nu este momentul acum să redeschidem discuția despre interdicție, nu este momentul nici să mergem dincolo de ceea ce putem noi să facem legal pentru ca să ne aliniem legislația cu uh, hotărârea OMC. Deci am putea găsi soluții bune pentru a explica excepția inuită, pentru a nu crea confuzii și, uh, după părerea mea, în prima propunere din partea Comisiei Europene, era deja această idee, dar e important să nu inventăm noi definiții și nici să mergem dincolo de, de domeniul de aplicabilitate al acestui uh, act legislativ. Campaniile de informare sunt foarte importante, dar în ceea ce privește excepția MRM, adică gestiunea resurselor maritime, aș vrea să repet că voi urma sfatul Comisiei Europene și a Serviciului uh, Juridic al Parlamentului European și nu voi introduce acum acest lucru în legislație. Știu că este vorba de o chestiune foarte sensibilă și o discuție foarte importantă pentru anumite țări uh, baltice sau din nordul Europei, dar vom vedea cum vor merge discuțiile la Consiliu. Vom avea negocieri cu Consiliul, dar dacă serviciul juridic al Parlamentului uh, și avizul juridic al Comisiei Europene nu va găsi un compromis care nu va deschide un nou uh, litigiu cu OMC-ul, atunci va fi foarte dificil să mergem în această direcție. Oricum o fi, avem șansa să discutăm uh, în reuniunile tehnice pe care le avem acest lucru și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult raportorului pentru că a spus că dorește să mai discute despre acest lucru, se închide acum această dezbatere și vom vota pe 4 iunie la comisia noastră. Acum trecem mai departe și trecem la avizul Comisiei pentru bugete pe bugetul 2016 și mandatul pentru trilog. Ildico Galpelci este raportoare și aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Este o plăcere să mă adresez dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta acest document care are legătură cu bugetul pe 2016, mandatul pentru trialog. Aș dori să încep printr-o remarcă foarte importantă e în legătură cu procedura pe care vă voi, o vă voi prezenta mai târziu. Am pregătit nu numai un proiect de aviz pentru buget, dar am pregătit două în acest an. Această modificare a dus la o schimbare profundă a metodologiei de lucru. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că este primul proiect de aviz care are legătură cu bugetul pe 2016, însă îl facem puțin uh, pe bâșbâite, deoarece facem proiectul de aviz pentru buget fără a cunoaște bugetul exact. Vom încerca totuși să ne axăm pe prioritățile tematice. Odată cu acest uh, prim, prim proiect de buget, ce facem? Nu facem decât să ne prezentăm prioritățile, așa cum a făcut deja raportorul pe fond domnul José Manuel Fernández. Cerem un mandat pentru trilogul, locul din luna iulie. Dragi colegi, deci nu căutați aici detaliile bugetare, liniile bugetare, proiectele pilot și astfel de detalii de acest gen. Toate acestea se vor regăsi în următorul proiect de aviz. Acest proiect de aviz um, dorește să prezinte doar uh, prioritățile generale. Aș dori să mulțumesc pe această cale secretariatului IMCO pentru lucrările de coordonare. Am reușit să identificăm foarte repede prioritățile care vor încadra eforturile noastre viitoare. Deja V-am vorbit despre aceste priorități la ședința precedentă și m-am consultat în acest sens și cu domnul Fernandez. Astăzi aș dori să trec în revistă aceste priorități pentru a vedea care este părerea dumneavoastră cu privire la aceste chestiuni. Voi uh, reveni acum la aceste priorități, dacă îmi permiteți. În primul rând, legat de piața unică un aspect esențial al politicilor noastre. După cum bine știți, noi suntem uh, garanții finalizării și aprofundării acestei piețe unice. Eu consider că această piață unică stă la baza creșterii economice, reprezintă un cadru necesar pentru depășirea crizei economice. Avem nevoie deci de o piață mai solidă și mai integrată. Un al doilea punct are legătură cu protecția consumatorilor, politica vis-a-vis -vis de consumatori. O altă prioritate a noastră pentru care avem nevoie, desigur, de resurse bugetare. Pe de o parte, dorim să restabilim și să consolidăm încrederea consumatorilor și, pe de altă parte, să consolidăm transparența și protecția drepturilor consumatorilor. De asemenea, vrem ca aceștia să se poată adapta la schimbările socioeconomice. Trebuie să avem um, un buget echilibrat care să permită o creștere economică și o creare de locuri de muncă într-un ritm susținut. Dați-mi voie să menționez aici și Forumul Pieței Unice și Uniunea Vamală. Pentru ambele avem nevoie de un cadru financiar foarte clar și solid. În acest proiect de aviz am uh, reiterat și importanța altor uh, organisme Economia se schimbă, tehnologia de asemenea și totul se petrece foarte rapid. Tocmai de aceea avem nevoie de norme foarte clare. Acestea sunt importante și cred că e important ca în fiecare stat membru să se aplice aceleași norme, să existe deci o armonizare dar avem nevoie ca aceast, pentru această armonizare de mm, resurse bugetare suficiente. O reducere a bugetului cu 20% cred că nu poate fi acceptată pe viitor și sper că pentru 2016 nu va exista o reducere și mai mare. Desigur, însă mai multe detalii despre aceasta în cel de-al doilea proiect de aviz. Dați-mi voie să mă concentrez acum pe instrumentele pieței interne. Am uh, vorbit despre mm, portalul uh, pe care îl avem la dispoziție Și, în concluzie, dați-mi voie să insist pe platforma pentru soluționarea litigiilor online. Cred că suntem cu toții de acord. Această platformă este necesară, este utilă, deci trebuie finanțată. Știu că aceste subiecte sunt reluate în fiecare an. Deja de câțiva ani sunt raportor din umbră pe aceste subiecte, însă cred că merită să tot subliniem aceste priorități și să le tot uh, reiterăm pentru a avea un cadru foarte clar pentru viitor. Sunt deschise la amendamente, m-aș bucura să completăm această listă împreună și să ajungem la un proiect de aviz comun. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult, uh, Ildico. Dorește cineva să intervină? Maria Grabini, te rog. Mulțumesc mult. Eu sunt raportor din umbră din partea grupului meu. Uh, vreau să apreciez de la bun început um, concentrarea în puține puncte a raportoarei. Practic uh, a reușit în um, ceea ce a prezentat aici. Din păcate, comisia noastră nu dă decât doar un aviz, deși uh, Uh, sigur, Comisia Buget este cea de fond, numai că uh, e prea puțin din punctul meu de vedere. IMCO, piața internă, cred că ar trebui să aibă o greutate mai mare în, în stabilirea direcțiilor bugetare. Pentru că, până la urmă, uh, bugetul este creat de piața internă. <laughs> Dar am apreciat foarte mult, am citit cu foarte multă atenție, de altfel ne și întâlnim mâine am formulat doar câteva completări pentru a întări ceea ce a vrut să spună raportoarea legat de importanța pieții unice, uh, care, da, uh, trebuie să fie mai puternică, mai integrată, mai, dar și mai permisivă pentru IMM-uri și este un lucru la care aș ține foarte mult să-l adăugăm acolo. Uh, sigur că mă bucur că apare în, în sugestiile trecute de raportoare protejarea consumatorilor Ă, ă, sigur, aș vrea să, să putem să spunem că trebuie să facem acest echilibru între protecția consumatorului și asigurarea competiției corecte în piață. Aș ă, spune că la punctul 6 raportoarea a prevăzut foarte bine și a subliniat necesitatea garantării în 2016 a unei finanțări adecvate, dar uh, mă tem că acest cuvânt va fi uh, folosit în sens negativ de cei care vor decide și vor pune o sumă care va spune că este adecvată. Poate aici ar trebui să subliniem că avem nevoie de o sumă mai mare pentru uh, programul COSME și nu neapărat adecvată, pentru că, uh, sigur, fiecare consideră din punctul lui de vedere că este adecvată. Uh, sunt convinsă că vom ajunge aici la o formulare. Este important cum convingem însă Comisia de Fond și este important să primim totuși, pentru că acum, așa cum spunea și uh, raportoarea, am făcut pe nevăzute, să zic, sugestiile. Mai mult am scris ce ne-am dorit ca direcții pe care Comisia INCO le susține. Eu uh, mulțumesc foarte mult pentru modul concret și foarte concentrat în care a, a prezentat din partea, este prezentat din partea raportoarei și sper ca mâine și din partea grupului nostru politic să putem să dăm aceste sugestii. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Grappini, showing for the Mulțumim, uh, doamna Grapini, pentru că ați vorbit în numele socialdemocraților. Cred că nu mai dorește nimeni să intervină. Dacă nu e nicio intervenție, doriți să interveniți? Spune prești. Vă rog. Ați venit la timp. Este Gherche. Domnul Gherche. Right now? Vorbesc în numele doamnei uh, Tribezius. E vorba de avizul pentru bugetul pe 2016, spune doamna președinte. Dacă nu aveți nimic de adăugat acum, să mergem mai departe. Pentru acest aviz, deadline-ul pentru depunerea amendamentelor este 12 mai și votul în comisie va avea loc pe 4 iunie. Aș dori să urez bun venit uh, grupului pentru Organizația Femeilor, pentru Partidul Moderat din Suedia. Vă mulțumim pentru prezență. Avem acum avizul cu privire la posibila extindere a protecției indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole. Raportor este domnul Danti din partea Social-Democraților. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Astăzi discutăm despre un dosar pe care îl avem deja pe agenda de câteva luni. Lucrările s-au blocat din cauza unui conflict legat de competențe care s-a încheiat numai acum câteva săptămâni în mod nefavorabil pentru comisia noastră. Noi astăzi uh, vom uh, exprima un aviz în calitate de comisie asociată Comisiei juri, care este comisia competentă pe fond. Consider însă că și în această situație vom reuși să um, promovăm subiectele care ne interesează, protecția consumatorilor, piața internă și astfel să oferim o contribuție importantă colegei noastre, Virginie Rozier, care este membra acestei comisii și raportoare din partea jurii. Vrem, deci, ca a noastră contribuție să fie una importantă pe un dosar pe care eu, cel puțin, îl consider important. E vorba de o propunere propunere care, chiar dacă este limitată de anumite regulamente, sper să poată fi pusă în aplicare. Comisia nu a propus acum pentru prima dată această uh, carte verde. Este rezultatul uh, unor lucrări care se desfășoară deja de mulți ani. Comisia, deja în comunicarea din 2011, a început lucrările pentru studierea punerii în aplicare a unor indicații geografice pentru produsele din industria manufacturieră, la fel cum s-a făcut cu produsele din industria alimentară. Eu sper că la sfârșitul acestor lucrări, Comisia și datorită contribuției noastre va reuși să prezinte o propunere legislativă care să ducă la extinderea protecției indicațiilor geografice la produsele neagricole. Sper că va fi vorba de o propunere legislativă care va pune capăt fragmentării nesustenabile de la nivelul pieței comune. Vreau să vă readuc aminte tuturor că astăzi în Europa există 15 state membre care au legi, fie naționale, fie regionale, fie locale, care duc la această fragmentare a pro protecției um, produselor tradiționale. E vorba de un cadru foarte diferit la nivel uh, european care noi, printr-un regulament uh, la nivel european, am putea să-l armonizăm, astfel încât uh, să armonizăm în cele din urmă și protecția acestor produse. Noi uh, dorim ca prin această propunere să uniformizăm această piață. Sunt convins că un regulament la nivel european ar avea efecte benefice pentru cetățeni și pentru producători, dar și pentru țesutul socioeconomic european câteva beneficii pe care le veți regăsi și în acest aviz. Aș vrea să le subliniez pentru că cred că e important ca acestea să fie clare. Protecția consumatorilor, creșterea transparenței, și a trasabilității produselor, combaterea practicilor comerciale neloiale care afectează IMM-urile. IMM-urile parte importantă din acest, acest tip de Uh, producție. De asemenea, promovarea produselor care sunt de multe ori limitate la teritoriul lor uh, de origine, produsele artizanale, promovarea diferitelor comunități locale. Comisia a propus în această carte verde, a spus că în, această, că în uh, acest domeniu se pot crea 4,08 milioane de locuri de muncă. Toate aceste locuri de muncă sunt create de IMM-uri. Și cred că ar trebui să luăm în considerare aceste aspecte. Două treimi de legiune din care provin aceste produse au o rată a șomajului și a sărăciei superioară la mai mare de 20%. E nevoie, deci, să integrăm aceste regiuni în economia noastră și, de asemenea, să combatem șomajul prin promovarea turistică și culturală. Avem foarte multe exemple din experiența noastră, din experiența pe care am avut-o cu indicațiile geografice în cazul produselor agricole. Foarte multe regiuni marginalizate au putut să se dezvolte datorită acestor produse agricole protejate de indicații geografice. Eu cred că o protecție unitară uh, ar putea să reprezinte un instrument de dezvoltare al pieței interne, de promovare teritorială, de valorificare culturală și afirmare socioeconomică. Revenind la câteva elemente ale cărții verzi, cred că indicațiile geografice pentru produsele neagricole trebuie să fie dublată de crearea unui sistem de protecție unitar la nivel european, eficient și flexibil, bazat pe criterii clare și însoțit de un registru unic european, care să se bazeze pe principiile de funcționare a indicațiilor geografice în cazul produselor agricole. Acestea au reprezentat un succes în ochii consumatorilor, așa că ar trebui ca acestea să ne permită să valorificăm și alte produse de excelență și din alte domenii. Deja avem o experiență de mai multe decenii în acest domeniu și știm și ce ce să evităm, de exemplu povere administrative excesive și diverse alte probleme cu care se confruntă sistemul agroalimentar. Acest sistem ar trebui să fie dublat de un cadru normativ unitar care să nu descurajeze inovația și să favorizeze noile tehnologii, dată fiind uh, etero, caracterul eterogen al uh, diferitelor metode de producție. M-am oprit numai asupra aspectelor care sunt de competența comisiei noastre, dar aș mai adăuga și dimensiunea comercială Extinderea acestor indicații geografice la produsele neagricole ar putea să ducă la o poziție mai coerentă a Uniunii Europene la nivel internațional cu privire la indicațiile geografice, atât în cadrul negocierilor bilaterale, cât și în cele mult multilaterale ar putea reprezenta un instrument de promovare al um, companiilor europene și al pieței unice. Mulțumesc! Mulțumim um, raportorului Nicola Danti. Îi voi da acum uh, cuvântul domnului Gheriche din partea ECR. Mulțumesc! Ulrike Trebesius kann aus ähm, um, persönlichen Ulrike Trebezius nu poate fi aici din motive personale, de aceea vreau să vă citesc textul ei cu privire la indicațiile geografice. Denumirile privire la origine sunt un concept pe care noi îl vom susține. La fel ca la protecția alimentelor, tradițiile locale trebuie protejate, însă ar fi uh, de folos să avem produse tradiționale și bă, uh, asta ar fi și un sprijin pentru uh, Uh, regiunile mai slabe economic, pentru că este vorba și de un, uh, o proprietate mm, uh, colectivă a acestor regiuni. Nu trebuie să se interzică anumite produse. Fiecare, orice companie poate produce sticlă, dar nu poate să o vândă ca sub numele de cristal de Murano sau cristal de Boemia cine are un produs uh, protejat um, este în competiție directă cu producătorii unor produse similare. Practic, propunerea uh, impune uh, anumite protecții ale mărcilor până la urmă um, și noi suntem dispuși să susținem această propunere. Mulțumesc în numele PPE, domnul Ștefanec. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să vorbesc în numele colegului meu Pășpișil. Indicațiile uh, geografice și protecția lor uh, uh, au fost întotdeauna asociate cu uh, un produs de înaltă calitate și un produs asociat cu anumite regiuni. Și nu era vorba doar despre materia primă, ci și despre um, competența artizanilor. Aici uh, este vorba de o protecție a indicațiilor geografice în economia globalizată. Sunt uh, de acord că această uniformizare uh, a protecției indicațiilor geografice la produsele non-geografice creează o situație fragmentată pe piață. În Uniunea Europeană trebuie să ne asigurăm că protecția există în fiecare stat membru, dar asta nu corespunde obiectivelor pieței unice. Și pentru companie asta uh, provoacă costuri suplimentare. O astfel de situație nu este rezolvată de acordul uh, cu privire la drepturile de proprietate intelectuală um, și decizia OMC care are un articol acolo, 22, care le oferă părților interesate să își protejeze indicațiile geografice. Această protecție a produselor aduce beneficii pentru consumatorii europeni în ceea ce privește protecția dreptului de a furniza informații corecte despre produs și de a lua decizii informate având de la bază date fiabile. Orice uh, tip de act normativ trebuie să aibă la bază principiul voluntariatului. Aceste indicații trebuie să aibă uh, la bază decizia proprie. Naționa- autoritățile naționale și recomandările lor trebuie să fie respectate de Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Now on. Mulțumesc, domnule Ștefane, că în numele GUE, domnul Dezion. Mulțumesc, Ana Maria. Trebuie să spun că reacția mea imediată la acest nou raport cu privire la indicațiile geografice ar fi că nu este nevoie de birocrație suplimentară în Uniunea Europeană, dar în acest caz uh, este o situație diferită. Din ce înțeleg, e vorba despre Cartea Verde, uh, care are la bază principiul uh, liberei decizii. Companiile care își doresc să-l aplice o pot face. Raportul este în regulă, dar am două întrebări despre modul în care putem acționa în practică. Vorbim despre un registru european, dar este nevoie de câteva verificări în prealabil, desigur, dacă vrem să aflăm că nu doar companiile pretind că un produs vine dintr-o anumită regiune. Deci trebuie verificate originile produselor respective. Cum se vor face aceste verificări? Va fi o verificare la nivel național sau va exista un sistem european de verificare? Cam asta este întrebarea mea. Și aici vreau să evităm proceduri birocratice. Pentru că ar fi mult mai greu să se ajungă la un registru european. Dar, de obicei, observațiile mele uh, se alătură celor făcute de raportor, de regulă pe acest dosar. Mulțumesc și acum pentru grupul EFTD, Marco Zulo colega Danti per... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, mulțumesc colegului Danti pentru acest raport foarte interesant care se referă la mai multe aspecte. Și eu aș vrea să repet un concept fundamental și anume protecția produselor de excelență, produselor locale, nu trebuie să pleacă, plece numai la, de la principiul geografic și indicații geografice, ci de la calitatea care este legată de această o indicație de origine și care determină până la urmă calitatea acestui produs. E vorba de o legătură logică foarte importantă aici și de aceea este foarte important să existe o intervenție puternică legislativă din partea Comisiei, pentru că indicațiile de origine geografică au uh, efecte foarte multe pozitive și aceasta ar putea să protejeze și consumatorul în ceea ce privește informațiile și produs, despre produs și despre calitatea acestui uh, produs tradițiile locale, care trebuie înțelese ca patrimoniu cultural local, care nu trebuie să se piardă, dar și producția și ocuparea la nivel local uh, sunt importante, care necesită anumită expertiză, care este tot legată de locul respectiv. Țesutul economic uh, local este de asemenea important și ar putea să beneficieze de aceste măsuri mai concrete prin uh, măsuri care să stimuleze turismul și măsuri în general de protejare. Și în final, dacă s-ar lua această decizie, ar exista și un efect pozitiv de combaterea contrafacerii și a concurenței neloiale, care sunt două aspecte pe care nu trebuie să le uităm și care sunt prezente atât în interiorul Uniunii Europene cât și în afara ei. Aceste ultime aspecte sunt foarte dăunătoare pentru consumator, dar și pentru industrie și pentru economia sănătoasă a Europei. Așadar, este foarte binevenit uh, acest regulament și uh, cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru ca să protejăm și să valorizăm uh, calitățile pe care astăzi deja le avem pe teritoriul european prin intermediul acestor produse. Mulțumesc, mulțumesc Marco Zulo și acum vreau să deschidem dezbaterea. Catherine Styler are cuvântul acum. Thank you, Madam uh, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorului nostru și colegilor care au luat cuvântul. Eu cred că extinderea acestei protecții la uh, categoria produselor non-agricole este un lucru în beneficiul circumscripției pe care o prezint eu în Scoția. Există o serie de astfel de produse non-agricole care provin din comunități uh, speciale și aici vorbim despre protecția unor uh, produse de înaltă calitate. Cum ar fi, cum ar fi un, un uh, produsele din stofă și uh, aceste uh, produse sunt adesea contrafăcute și sunt vândute cu același nume, cu, acelea, cu aceeași indicație de origine. Există o autoritate care veghează asupra uh, industriei textile. Dar există chiar mărci foarte cunoscute, pe care nu le menționez acum, care s-au folosit de numele, uh, respectiv denumirea de origine. Nu știu cine a vorbit despre impunerea regulilor. Cred că despre asta este vorba, despre punerea în aplicare a regulilor. Uh, există aici un principiu de armonizare a regulilor în acest domeniu. Deci există povești de succes uh, în acest sens, dar reglementările și punerea în practică a lor uh, joacă un rol esențial aici, pentru că sunt anumite regiuni care ar beneficia în mod evident de astfel de prevederi. E clar că uh, aceste reglementări au fost în beneficiul industriei alimentare în anumite cazuri, deci e clar că și aici se pot aplica aceleași măsuri. Dar în ceea ce privește produsele non-agricole. Acesta este un prim pas, dar cred că ele, măsurile vor fi binevenite. Așa cum Maria Grapini. Mulțumesc foarte mult, Ana Maria, și de la început vreau să spun că susțin foarte tare acest uh, raport. Mi-l doream de foarte mult timp. Am încercat în 2013 cu ministrul din Franța, uh, a artizanatului și comerțului din Franța, eu fi ministru a IMM-urilor în România, să cerem să se facă acest lucru, pentru că, da, la ceea ce a spus uh, raportorul Nicola și toți ceilalți, eu vreau să mai dau câteva lucruri. Să ne imaginăm ce ar însemna să avem acum atât de multe produse, fiecare cunoaștem în țara noastră, produse uh, non-agricole care ar putea să, să intre Uh, sub protecția de indicație geografică. Noi acum în Uniunea Europeană avem doar la produsele agricole și avem 2797 de produse protejate cu indicație geografică și vânzările în 2010 au fost de 54 de miliarde. Să ne imaginăm cu zecile de mii de produse care le cunoaștem fiecare foarte bine în zona noastră, cum am putea să creștem până la urmă vânzările și cum am putea să, să crească bugetele în fiecare țară și în Uniunea Europeană. Uh, mai este un lucru pe care aș vrea să-l adaug și să-l subliniez foarte mult. Produsele din acest, non-agricole, din aceste uh, zone cu indicație geografică, creează niște locuri de muncă care nu pot fi mutate în altă parte. Acele mod, uh, locuri de muncă au sustenabilitate pe termen lung, pentru că produsul este inerent legat de teritoriul acela. Nu poți să duci să faci acel produs în altă zonă. Deci zonele sărace ar fi extrem de avantajate dacă uh, uh, vom avea uh, și vom obține până la urmă și pentru produsele non-agricole protecția de indicație geografică. Și aș vrea să fac un comentariu legat de contrafacere. Asta nu ne va ajuta să punem capăt contrafacerii. Pentru că eu am văzut la produsele agricole ce s-a întâmplat. În momentul în care un produs agricol foarte bun din țara mea, piersici de midgidia, toți puneau la piață etichetă cu persică de Mirgidia. De, trebuie să, pe altă cale trebuie să, să legăm, să, să fa, combatem contrafacerea. Însă, reputația acestor produse foarte bune poate duce la creșterea bunăstării zonelor respective și la crearea unor locuri de muncă care nu pot fi mutate. Și de aceea eu pledez pentru acest raport. Uh, thank you now, uh, Biljana Borzan. Miliana Borzan. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Nicola, pentru această, uh, acest aviz cuprinzător. Cred că raportul uh, va avea ca rezultat uh, un act normativ concret și asta destul de, de, de vreme. Sunt câteva probleme pe piață care vor fi rezolvate prin acest tip de protecția indicațiilor geografice. Mai întâi este foarte important să subliniem faptul că uh, <laughs> indicațiile geografice vor crea locuri de muncă, mai ales în zonele defavorizate, conform cărții verzi a Comisiei. Pe de altă parte, va crește încrederea consumatorilor care uh, vor cumpăra acele produse, după cum a spus raportorul. Um, acele indicații geografice, geografice folos, folosite la produse falsificate, mm, ei bine, acesta este un uh, fenomen răspândit. Trebuie să protejăm IMM-urile care reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. Ei bine, în acordurile uh, comerciale cu statele terțe, acest lucru joacă un rol important. De exemplu, dacă India poate să protejeze anumite produse nu văd de ce nu ne-am proteja și noi moștenirea culturală, cum uh, se întâmplă în, în cazul Croatian Latoveț. Aici vorbim despre uh, produse de țesătorie speciale. Ultimul vorbitor, Virginie Rozier, care este raportor la jury pentru acest proiect, uh, raport. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în calitate de raportor uh, pe, pe acest, un raport similar. Am ascultat, într-adevăr, și raportor pe acest proiect, am ascultat ceea ce a spus Nicola și mi se pare că am mai avut oricum ocazia să mai ne schimbăm ideile pe acest subiect. Nu este o surpriză, dar este foarte bucuros. Pentru mine este foarte bine să văd că toată lumea merge în aceeași direcție. Au fost puse mai multe chestiuni foarte pertinente și cred că în raportul final sau măcar în proiectul de raport, oricum și după aceea în raportul final voi prelua aceste idei. Aș vrea să revin asupra chestiunilor de înregistrare și a rolului uh, de uh, rolul indicațiilor geografice, pentru că acestea au o legătură foarte puternică cu celelalte aspecte care țin de proprietatea intelectuală și de aceea autoritățile competente care țin de proprietatea intelectuală au un rol foarte important de jucat și în uh, indicațiile geografice. Cred că trebuie să facem o serie de propuneri oricum față de comisie, dar uh, aș spune că doamna Biencovska a spus lucruri foarte pozitive în această după amiază, uh, Cred că am văzut că există o atitudine pozitivă, mai ales față de provocarea pe care o va reprezenta coexistența cu celelalte tipuri de apelațiuni pe care le avem, care sunt mărci și uh, apoi recunoașterea unor mecanisme în statele membre, pentru că nu e vorba să distrugem ceea ce s-a făcut în anumite state membre, ci suntem cu toții de acord, cred, să creăm un sistem european care să fie o adevărată plusvaloare pentru întreprinderi și pentru recunoașterea produselor lor, atât uh, în, pentru produse, dar și în acordurile internaționale. Știu că raportoarea de la INTA, de exemplu, lucrează pentru sublinierea valorii unui sistem european de indicații geografice în cadrul uh, acordurilor de comerț internațional. Deci mă bucură foarte mult uh, să putem să lansăm această activitate împreună cu raportorul și cu dumneavoastră, cu toți și bineînțeles că voi ține cont de propunerile dumneavoastră de la IMCO și cu siguranță și în ceea ce privește protecția consumatorului. Mulțumesc! Mulțumesc, Virginie, și acum vreau să dau cuvântul raportorului, domnului Danti, pentru a putea rezuma această discuție. Vă rog. Eu vreau să mulțumesc foarte mult pentru intervențiile pe care le-au avut colegii. A fost o dezbatere foarte utilă și mi se pare foarte important să îmi spuneți părerile noastre. Eu aștept propuneri de amendament acum pentru a îmbunătăți textul nostru, pentru a reuși să avem un text care să reprezinte cel mai bine voința și dorința acestei comisii de a merge în această direcție. Sunt foarte multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Astăzi avem, de exemplu, un text legislativ, un aviz pe o carte verde și multe din aspectele tehnice pe care le avem de rezolvat sunt foarte complexe. Avem o preocupare deosebită care este cea care a fost de asemenea subliniată și în intervenția domnului de Jung despre partea care ține de sarcina birocratică, pentru că știu că în experiența agricolă am avut elemente de dificultate în acest uh, dosar și există o îngrijorare în legătură cu acestea. Dar cred că în momentul în care vom avea un text legislativ, vom putea să ne sărcinăm singuri să facem un text eficient, să ne propunem deci ca text să fie, acest text să fie foarte bine de folosit, ușor de folosit și vom avea și posibilitatea eventual să introducem în artizanat, de exemplu, tehnologie și inovație, pentru că acestea sunt elemente importante pentru produsele artizanale. Nu este important neapărat să facem lucrurile la fel, dacă putem să le facem mai bine, de exemplu, cu inovarea tehnologică. Dacă putem să păstrăm o tradiție și, de exemplu, și startup-urile pot să producă produse tradiționale printr-un, într-o metodă inovativă care ține totuși cont de cultura teritoriului respectiv. Eu zic că obiectivul nostru de astăzi, în calitate de Comisie INCO, dar și ca de Parlament, este să transmitem un mesaj foarte puternic uh, Comisiei de a merge în direcția acestei, uh, pe acest subiect într-un text legislativ și după aceea vom încerca să găsim soluțiile cele mai bune pentru a avea un text eficient, un text care să fie simplu, și care să pună la locul lor toate aceste elemente și Virginie Rozie, care este raportor pe această temă în, uh, la jurii, va putea să se apoi să se ocupe și de aspectele juridice ale tuturor acestor uh, probleme și va putea să le uh, evidențieze, bineînțeles, în raportul său. Cred că acum trebuie transmis un mesaj foarte important. Europa de care avem nevoie este o Europa atentă la teritorii, la produsele sale importante, care nu se mulțumește să aibă doar mărci care se fac de fapt și în alte părți ale lumii, ci vrea o Europa care produce, care este legată de tradițiile sale și care dorește și să inoveze și să uh, facă și industria producătoare să se întoarcă prezentă pe teritoriul nostru. Nu știu dacă este de competența mea, dar uh, pentru ca să vă dau câteva elemente, există termenul de depunere a amendamentelor pe 13 martie, dacă nu, mai, îmi cer scuze dacă nu mă înșel, și după aceea pe 4 iunie vom vota aceste amendamente și la sfârșitul lui iunie vom vota acest uh, raport înainte să le dăm mai departe în uh, mâinile prețioase ale lui Virginie, care va reuși apoi să le introducă foarte bine în propunerea pe care va face Comisia Jurii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Nicola! O foarte bună colaborare între comisii. Văd, încheiem dezbaterea pe acest aviz și posibilă extinderea indicațiilor geografice europene la produsele neagricole. Aș vrea să amintesc tuturor că mâine ne întâlnim la 9 până la 12.30. La 12 la 9.30 ne întâlnim cu comisarul uh, Oettinger, care este responsabil pentru economia digitală și mulțumesc și tuturor celor care ne-au urmărit pe web.